Chers collègues, je vous invite. Dragi colegi, vă invit să luați loc pentru că vom începe de îndată discuțiile în cadrul celei de-a 132-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor. Întâi de toate aș vrea să vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi, având în vedere că am propus avizul domnului Iadla să fie trecut din prima zi în a doua zi. Și la fel și avizul domnului Jansen uh, l-am decalat un pic și l-am pus mai devreme joi dimineața. Văd că nu sunt obiecții, prin urmare e în regulă. Să opune cineva procesului verbal de la ultima noastră reuniune? Nu? Bun, foarte bine. Și asta, prin urmare, se consideră adoptat. Aș vrea să urez bun venit, călduros, unei delegații de primari care au participat la o conferință referitoare la provocările digitale pentru orașele europene, o conferință lansată pentru, în cadrul unui proiect lansat pentru a elabora și a pune în aplicare o serie de proiecte digitale în 41 de astfel de orașe. Fiți bineveniți alături de noi într-un moment în care avem o discuție așa de importantă. Prin urmare, e plăcerea mea să o, privesc, să o primesc alături de noi pe doamna comisar Corina Crețu. Stimată doamnă Crețu, bine ați venit alături de noi încă o dată. Astăzi, la începutul unei dezbateri foarte intense, la care veți contribui și dumneavoastră cu privire la o serie de avize pe care le-am uh, elaborat, pe o serie de acte ce urmează a fi adoptate pentru următoarea perioadă de programare. Astăzi adoptăm toate avizele referitoare la politica de coeziune, precum și cele referitoare la politica agricolă, unde avem și dimensiunea legată de dezvoltarea rurală ceea ce înseamnă că, în ciuda unui calendar foarte strâns, vom avea o poziție instituțională la timp pentru a avea un cuvânt de spus în deciziile Consiliului și Parlamentului cu privire la politica de coeziune. Prin urmare, putem spune că suntem just in time, hotărâm la momentul potrivit. Dincolo de politica de coeziune, avem avize legate de cadrul financiar multianual care au fost adoptate la finele sesiunii noastre uh, Um, vor fi adoptate la finele acestor două zile, având în vedere că restul avizelor au fost deja votate în octombrie și că mai avem unul referitor la Erasmus care va trece în februarie. Mă bucur că suntem pe punctul de a finaliza discuțiile și mă bucur de asemenea de foarte bună coordonare între diferiții noștri raportori care au avut de formulat uh, aproximativ 20 de avize. E foarte important să fim uh, coerenți în aceste eforturi ale noastre. Așa cum am avut ocazia să vă reamintesc, deseori, adevărata noastră muncă începe după ce sunt adoptate aceste avize pentru că acum trebuie să ne asigurăm că poziția noastră se regăsește în cea mai mare pos- măsură posibil în uh, actele finale. Am constatat că în Parlamentul European sunt multe amendamente care reiau deja poziția noastră, ceea ce înseamnă că raportorii noștri au fost proactivi. Și vreau să vă felicit pentru asta, fiindcă doar așa putem consolida credibilitatea comitetului nostru și astfel să creștem influența regiunilor și orașelor asupra procesului decizional din Europa. Ne mai rămân multe de făcut, însă la nivelul statelor membre. Am văzut, în ceea ce privește guvernanța multinivel uh, și conceptul de parteneriat, există tendințe de a face pași înapoi. Legătura dintre politica de coeziune și semestrul european um, are o serie de soluții simpliste, dar astea, acestea sunt în detrimentul teritoriilor noastre. Apoi există o confuzie între simplificare și recentralizare. Comitetul European al Regiunilor apără simplificarea politicii de coeziune fără echivoc, dar nu cu prețul recentralizării, evident. În ceea ce privește cooperarea teritorială, statele membre deocamdată ezită. De exemplu, pentru mecanismul european transfrontalier, propunerea Comisiei Europene se confruntă cu o poziție destul de fermă în Consiliu. Pe toate aceste subiecte, Odată ce avizele vor fi votate, sper că fiecare dintre dumneavoastră le va folosi pentru a le aduce în presa din uh, propriile dumneavoastră țări și pentru a le aduce la cunoștința miniștrilor dumneavoastră pentru a promova o politică de coeziune ambițioasă la nivel european. Este o muncă foarte importantă, poate cea mai importantă ce ne revine nouă pentru următoarele luni. Și aici avem și cele mai, mari, cele mai mari posibilități de îmbunătățire. De aceea mă bazez pe fiecare grup, pe fiecare grup național, pentru a ne face cunoscută cu adevărat poziția. Dar înainte de a adopta aceste avize, avem plăcerea de a discuta încă o dată cu raportorii noștri și cu doamna comisar responsabilă pentru politica regională. Doamna Crețu, dragă Corina, ai acum cuvântul pentru a face o prezentare înainte de discuțiile cu raportorii. Thank you very much, uh, Karl-Heinz, uh, President Lambert. Mulțumesc foarte mult, Karl-Heinz, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Mă bucur să fiu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru că aveți o contribuție foarte importantă în ceea ce privește dezbaterea privind viitorul Europei și viitorul politicii de coeziune, precum și viitorul regiunilor în Uniunea Europeană. Și aș vrea să vă felicit în ceea ce privește viteza cu care ați uh, finalizat aceste dosare în special. Aveți niște avize solide pe care ați reușit să le finalizați foarte repede. În călătoria noastră către finalizarea viitoarelor programe, e bine să avem oameni care dau exemple în ceea ce privește eforturile de făcut. Și ați stabilit un ritm pe care și Parlamentul, și Consiliul, și noi toți trebuie să îl urmăm. Vă mulțumesc pentru sprijin și vreau să mulțumesc în special Alianței pentru Coeziune un lucru foarte important, așa că vă mulțumesc tuturor, Marcu, Karl Heinz, pentru aceste eforturi comune făcute împreună, pentru că în zilele cele mai dificile pentru pregătirea cadrului financiar multianual, ați fost glasul orașelor și regiunilor europene, o voce, un glas care a crezut în politica de coeziune, în care a oferit sprijin pentru Uh, fapt, încrederea noastră în Europa pentru încrederea în faptul că nicio regiune nu va rămâne în urmă. Vocea dumneavoastră este o voce care se face auzită din nou astăzi prin intermediul acestor avize, care, așa cum a spus Karl Heinz, oferă sprijin în trei domenii cheie. În primul rând, în ceea ce privește parteneriatul, principiul parteneriatului e foarte important pentru că succesul politicilor regionale se bazează pe partenerii regionali, autorități regionale și locale societatea civilă, partenerii sociali. Dumneavoastră implementați politicile pe teren, știți care sunt dificultățile, știți de ce este nevoie, ce poate fi simplificat. Și acest lucru îl faceți cu ajutorul cunoștințelor pe care le aveți la nivel local și, în primul rând, politica de coeziune este implementată cu ajutorul energiei, răbdării și hotărârii dumneavoastră de a îmbunătăți viața oamenilor din regiunile dumneavoastră. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc pentru o politică regională eficientă, care este posibilă doar cu parteneri regional puternici. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru sprijinul pentru un acord de parteneriat pentru toate statele membre. Este o abordare de ansamblu strategică de care avem nevoie. Trebuie să existe o coordonare între fonduri și programe Uh, cu partenerii cheie, regionali, locali, societatea civilă, partenerii sociali. De aceea, acordurile de parteneriat pentru toate statele membre sunt necesare, indiferent de numărul de programe, indiferent de dimensiunea localilor. Nu pot fi aplicate standarde duble din punctul nostru de vedere. Poziția mea a fost uh, clarificată pe durata uh, Consiliului de Afaceri Generale de săptămâna trecută, când uh, a apărut propunerea referitoare la uh, caracterul uh, obligatoriu al acordului de parteneriat. Și am spus deja pentru comisia acest lucru, rămânem fermi pe poziție, indiferent de bugetul pentru statele membre, e nevoie de o strategie pentru toate statele membre. Nu putem avea state membre de categoria 1 și de categoria 2. Apoi, importanța dezvoltării locale. Europa aproape de cetățeni uh, care se desfășoară pe baza nevoilor locale de către uh, oamenii locului politici create pentru oameni, de oameni, împreună cu oamenii. Acestea nu sunt niște simple declarații, nu sunt cuvinte goale, ci reprezintă angajamentul nostru politic ferm în obiectivul politic 5, o Europa mai aproape de cetățeni, care transpune acest angajament în realitate pe teren. Am oferit mai multe instrumente, un meniu mai larg și mai flexibil de instrumente teritoriale, inițiativa urbană europeană care reunește toate acțiunile urbane, un set comun de reguli pentru dezvoltarea locală sub politica de coeziune și fondul agricol pentru dezvoltarea rurală. Sigur că obiectivul tuturor acestor instrumente este să permitem regiunilor și cetățenilor și structurilor locale să acționeze. Trebuie să le arătăm cetățenilor ce face Europa pentru ei. Și acum o să trec la un alt subiect care trebuie să fie în considerare clarificat. Un subiect suplimentar pe lângă caracterul obligatoriu al acordului de parteneriat care necesită soluționat este chestiunea de programare 5 plus 2. Știu că aveți rezerve și aveți și preocupări în acest sens și vreau să uh, le dați glas tuturor acestor preocupări uh, odată ce îmi voi încheia prezentarea și o să vă ascult eu pe dumneavoastră. Aș vrea însă să vă explic ideea noastră și de ce dorim să avem această marjă de manevră, această flexibilitate. Știu că sprijiniți uh, principiul unei politici mai flexibile care să ia în considerare uh, situațiile de la fața locului pe măsură ce se concretizează. Și știu că acest lucru e posibil fără a cauza probleme proiectelor pe termen lung. Asta a funcționat și în trecut. Proiectele continuă, uh, există proiecte care au uh, s-au suprapus cu mai multe perioade de programare și au putut continua. De aceea am propus o revizuire la jumătatea intervalului după 5 ani, pentru că lecția pe care am învățat-o eu în ultimii 4 ani în cadrul comisiei uh, și unde m-am ocupat de politica regională este că nu ai cum să ghicești ce se va întâmpla peste 7 ani. Nu ai cum anticipa acest lucru. Sunt gata să vă ascult punctele de vedere, însă aș vrea să vă spun în încheiere încă o dată mulțumesc pentru sprijinul oferit în așa multe domenii în ultimii ani foarte duri pe care i-am avut la dispoziție pentru pregătirea CFM-ului. Salut sprijinul dumneavoastră oferit principiului uh, parteneriatului și acordului de parteneriat și, cum am spus, aștept acum să aud punctele dumneavoastră de vedere. beaucoup. Mulțumesc, doamnă comisar. O să deschid discuția fără întârziere, dar aș vrea să subliniez un principiu mai important ca niciodată. Sunt obligat să vă cer să respectăm strict și asta ea înseamnă strict timpul de intervenție, pentru că dacă nu, nu avem cum să sfârșim uh, discuțiile la timp nici acum, nici mai târziu, nici mâine. Avem 15 persoane înscrise pe ordinea, pe, la intervenție și trebuie să încăiem către 16 și 15 această discuție. Deci vă rog cât mai conciși, dar spuneți totuși uh, ce aveți de spus, sigur. O să începem cu Michael Schneider. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, bine ați venit la Comitetul Regiunilor. Astăzi este o etapă importantă pe un drum pe care îl parcurgem de mai multă vreme în anul 2016 am început uh, și am început să ne gândim la ce va veni după 2021. Iar în mai 2017 am făcut un aviz în ceea ce pește viitorul politicii de coeziune. Chiar în această încăpere e, a fost uh, înființată Alianța pentru Coeziune. A fost o acțiune spontană care s-a dovedit a fi una de mare succes. A fost foarte important ca în tot, pe tot acest drum să fim în contact cu dumneavoastră, în contact cu specialiștii din direcția dumneavoastră generală. Și faptul că propunerile dumneavoastră, faptul că propune de regulament pentru fondurile structurale pe care le-ați publicat în mai în acest an, uh, conțin propuneri care au venit din partea noastră reprezintă până la urmă rezultatul unei bune și intensive cooperări între noi și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Este în interesul nostru comun să obținem rezultate favorabile. De principiu, astfel, suntem de acord cu aceste propuneri, le salutăm, mai ales în ceea ce privește regulamentul general. Dar, desigur, sunt câteva aspecte despre care spunem că uh, Uh, se pot face mai bine, că e loc de mai bine. Și doresc, uh, în cadrul acestei dezbateri, să profit de ocazie și să spun că 5 plus 2 față de 5 plus 2, nu neapărat că avem obiecții, nu avem obiecții față de flexibilitate, dar regulile sunt neclare, propunerile sunt neclare și ne dorim să evităm un lucru. Uh, ca după 5 ani să nu trebuiască să o luăm de la zero pentru restul de 2 ani de zile. De la bun început trebuie să avem posibilitatea să avem măcar o orientare, o, o, o orientare pentru ce se va întâmpla în ultimii 2 ani. Apoi, alte câteva aspecte de detaliu. Este foarte bine că ați propus o plasă de siguranță 76%, să nu cade nimeni sub această marjă, dar vă referiți la nivelul național ca și cadru de referință și uh, în multe situații, realitatea este altfel în statele membre. E diferență între regiuni, de exemplu în Germania, în Spania, în Italia și în alte țări. De aceea, noi spunem că ar trebui să avem această plasă de siguranță, dar cu privire la nivelul regional, așa cum este el structurat astăzi, în așa fel încât nicio regiune să nu fie sub uh, uh, această marjă. În ceea ce privește cofinanțarea, Ați făcut uh, propuneri mm, exhaustive pentru reducerea ratelor și eu uh, țin de un uh, guvern dintr-o regiune care are competențe bugetare, nu vom reuși această reducere a marjelor de cofinanțare. Nu ne vom descurca, trebuie să păstrăm frâna de mână pe datorii, avem nevoie de consolidare bugetară în regiunea noastră și, prin urmare, nu vom reuși să facem cofinanțare într-o asemenea măsură. E vorba și de regiunile de tranziție. Uniunea Europeană n-ar trebui să aibă o uh, marjă redusă aici la cofinanțare. Apoi, ați spus că ar trebui să fie extinși indicatorii cu PIB cu tot. Suntem de acord, dar sunt probleme demografice. Acestea sunt un indicator de care nu se ține suficient cont. Ar trebui ca pe viitor să avem în vedere mult mai bine problemele demografice din regiuni, căci din cauza acestora este înfrânată competitivitatea și creșterea. Și aceste probleme stau în centrul politicii de coeziune și vrem să le preîntâmpinăm, așa că v-aș ruga să aveți în vedere ca indicator adițional și problemele demografice. Și nu în ultimul rând, un ultim comentariu, ați făcut propuneri bune în ceea ce privește debirocratizarea, demontarea administrativă și am o grijă se va face negociere între Parlament și Consiliu și uh, Până la urmă, rezultatul este că ceea ce a scos dumneavoastră din text va fi readus în text și până la urmă vom avea aceeași problemă birocratică. Și asta nu ne dorim nici noi, nici dumneavoastră. Așa că fac un apel către negociatori să nu mai bată monedă pe asta și uh, în rest o să mai vorbesc în momentul în care o să prezint avizul de la prezidiu. Mulțumesc! Mulțumesc, următorul orator, Catiușa Marini. Grație! Mulțumesc! doamnă comisar. Mulțumesc, Corina, încă o dată. Prin prezența dumneavoastră aici astăzi, uh, um, ilustrați faptul că vom discuta astăzi avizurile noastre privind fondurile structurale. Ne demonstrați faptul că sunteți apropiată uh, de Comitetul Regiunilor, dar și o aliată a autorităților locale și regionale. Și ați fost și atunci când am lansat împreună Alianța pentru Coeziune și pentru că suntem conștienți de faptul că politica de coeziune este uh, cea mai bună a Europei în teritorii, uh, cea mai bună față unei Europe care vorbește concret cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor locale. Grupul Socialist dorește să sublinieze câteva elemente în legătură cu care suntem de acord. Suntem de acord cu arhitectura regulamentelor finale, o abordare politică, de politică de coziune pentru toate regiunile, o atitudine în politica de coeziune, o abordare bazată pe gestionarea comună pentru noi uh, rolul real al parteneriatului cu Uniunea Europeană, cu guvernele naționale, dar și cu autoritățile locale și regionale este extrem de importantă. Am uh, subliniat și câteva aspecte care se vor regăsi în avizul final. De exemplu, faptul că Fondul Social European Plus trebuie să fie și trebuie să continuă să fie o parte integrantă și absolut esențială a programului politicii europene de coeziune. Nu poate să aibă loc uh, dezvoltarea teritoriilor, nu poate să existe creștere în teritorii fără incluziune socială, formare și învățământ. De asemenea, trebuie uh, să ne bazăm pe experiența obținută de-a lungul anilor, astfel încât politica de coeziune să um, răspundă exigențelor reale din teritorii și mobilizarea actorilor locali în această direcție va fi esențială. Am uh, spus, vom spune în avizul nostru că anumite elemente trebuie îmbunătățite. Cum ar fi implicarea structurală a entităților locale și regionale și ca parteneri în cadrul semestrului european. Avem și câteva preocupări de care am dorit să se țină cont. De exemplu, faptul că în acest cadru de programare Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală să iasă din regulamentul dispozițiilor comune. Am crezut întotdeauna în abordarea integrată pentru teritorii și mai ales pentru comunitățile locale și regionale rurale. Știm că totul nu depinde că Europa când vine vorba de administrație și birocrație. Simplificarea administrativă este importantă. Este importantă să aibă loc și la nivelul Comisiei și am apreciat anumite propuneri pentru uh, simplificarea procedurilor, dar acesta trebuie să aibă loc și la nivelul statelor membre, la nivel național pentru ca accesul la resurse să fie mai simplu și pentru ca să se poată profita de oportunități. Și un ultim mesaj, așa cum a, spune și domnul, a spus și domnul președinte și repet și eu în încheiere, acest aviz nu va fi um, un punct de sosire, va fi un punct de plecare în discuția cu instituțiile europene. Nu dorim ca politica de coeziune să fie doar un subiect de discuție între Bruxelles și capitalele noastre, guvernele noastre. Politica de coeziune este în primul rând o politică europeană pentru orașe și pentru teritorii. Deci, poziția noastră trebuie să fie auzită în negocierile din următoarele luni. Mulțumesc! Merci beaucoup. Le prochain orateur. Mulțumesc. Urmează colegul nostru, Michel Reisperman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte tare să vă văd, doamnă comisar Crețu, și vreau să apreciez buna muncă pe care a întreprins-o comisia în pregătirea acestui text. S-a muncit foarte mult uh, la, pe tot ceea ce a însemnat coeziunea și vedem că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește simplificarea. Vedem asta și prin sprijinul uh, manifestat la nivelul regiunilor uh, din Europa față de tot ceea ce s-a întreprins. Propunerea aceasta este valabilă pentru toate regiunile, ceea ce este foarte important pentru noi toți, inclusiv pentru provinciile din țările de jos trebuie să vedem ce se întâmplă cu regiunile care primesc cele mai puține mijloace. Trebuie avute și ele în, în vedere. De aceea vreau să vă mai spun un lucru. E important să mergem și să mizăm pe principiul parteneriatului și pe acordul de parteneriat. Rolul provinciilor aici și al regiunilor trebuie să fie dezvoltat. Este unul din lucrurile care contează foarte mult pentru noi și îl veți regăsi în raportul pe care l-am uh, redactat cu privire la fondurile de coeziune. De fapt, este vorba și despre concentrarea tematică. Ar, am dori ca ea să aibă loc mai ales la nivel de regiune, în așa fel încât rolul regiunilor să rămână unul puternic aici. Apoi, dincolo de asta, ar fi bine să acordăm mai multă atenție și în ceea ce privește orientarea pe problemele de climă, pe problemele de migrație și în interiorul Europei, nu doar din afara Europei, căci ea există și astfel. În uh, estul Europei știți prea bine că sunt probleme acum cu pe aici pe acolo cu densitatea populației chiar. Și vedem, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu capacitatea la nivel administrativ regional. Este foarte important, într-adevăr, ca regulile să devină mai simple, dar totodată important să existe și uh, funcționari bine pregătiți care să ducă treaba la bun sfârșit. Urmărim discuțiile din Europa pe acest subiect și mi se pare că există numitor comun în ceea ce privește importanța politicii de coeziune că vorbim cu cei de la Camera de Comerț din Klagenfurt sau cu alții, că vorbim cu președinția austriacă sau că discutăm unii cu alții aici la Bruxelles, peste tot ne dăm seama că e o gândire similară față de politica de coeziune, la fel și în cadrul Parlamentului European. Și totuși, toată lumea are impresia că e presiune pe politica de coeziune. Se întâmplă mai ales din cauza rolului pe care îl joacă chiar propriile noastre state membre aici. Noi, ca regiuni europene, suntem partenerul dumneavoastră aici, cu mare drag, împreună cu Parlamentul European, în așa fel încât să ținem sus uh, politica regională și vă susținem cu mare plăcere. Dacă putem face ceva pentru dumneavoastră, vă stăm cu mare, dispoziție, uh, cu mare plăcere la dispoziție și vă ținem pumnii în trialogul pe acest subiect foarte dificil. Mulțumesc! La parole maintenant notre collègue. Mulțumesc! Are cuvântul colega noastră Maria Antonet Mopersus. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră acum, când vom exprima avizul nostru în legătură cu mai multe propuneri ale Comisiei în legătură cu politica de coeziune după 2020. Doresc să vă asigur de faptul că grupurile noastre au uh, colaborat pentru a produce avize coerente cu participarea tuturor, dar și avize care să țină cont cât mai mult de așteptările cetățenilor. Este extrem de important să reușim după 2020 și pentru asta trebuie ca încă de azi să convingem nu Comisia și Consiliul, ci să-i convingem pe eurosceptici de faptul că Europa e făcută și pentru ei și nu împotriva lor. Astfel, printre așteptări, regăsim cele exprimate deja de Parlament luni și anume ca politica de cooperare teritorială să existe, continue să existe, Um, la nivel bugetar, dar și la nivel de principii. Salutăm faptul că Comisia a adăugat două părți în plus la arhitectura tradițională a cooperării teritoriale europene pentru regiunile periferice și pentru proiectele interregionale de inovare. Cetățenii și aleșii cu care m-am întâlnit de lungul acestor patru luni și chiar și ieri după masă consideră că suprimarea sau aproape suprimarea uh, părții Interreg Europa înseamnă că se uită de spiritul cooperării teritoriale. Este vătămat un instrument uh, care a funcționat bine și se distruge astfel o sursă de valoare adăugată europeană. Regiunile maritime sunt de asemenea foarte îngrijorate de includerea cooperării transfrontaliere maritime în partea transnațională, știind că jumătate dintre ele la NOTS 3 ar pierde posibilitatea de a coopera cu vecinii de dincolo de mare. În fine, introducerea unui criteriu de concentrare a populației într-o bandă de 25 de kilometri pentru cooperarea transfrontalieră terestră, contrariază mult actorii locali transfrontalieri. Și astăzi, când există atâtea dubii și incertitudini, nu credeți, doamnă comisară, că în teritorii și foarte aproape de cetățeni trebuie să păstrăm ceea ce funcționează, să apărăm ceea ce unește și asigură? Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul nostru Buc Arens. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă Crețu, doresc să vă mulțumesc pentru prezența de astăzi, pentru declarație și pentru implicarea dumneavoastră, mai ales în politica de coeziune. Prezența dumneavoastră ne-a arătat cât de implicată sunteți. În ceea ce privește regiunea de frontieră cu, dintre țările de jos și Germania, este foarte vizată de viitorul politicii de coeziune pentru dezvoltarea regională, pentru cooperarea regională și, uh, până la urmă, uh, sunt vizați 30% din cetățenii Uniunii Europene de această politică. Sunt chiar și eu raportor în ceea ce este o propunere de a Comisiei pentru un regulament, uh, pentru un mecanism de cooperare transfrontalieră la nivel regional, în așa fel încât să fie depășite niște obstacole juridice și administrative pentru a putea face împreună proiecte. În avizul meu subliniez că este că regiunile au atitudine pozitivă față de uh, această propunere, se întrezăresc noi șanse de cooperare locală și regională și, prin urmare, se dorește implementarea acestui instrument. Împreună cu finanțarea Interreg și mm, uh, uh, astfel vom avea o formă concretă a dezvoltării regionale transfrontaliere. Și totuși, domnule președinte, există o discuție la Consiliul de Miniștri care ne îngrijorează vedem că sunt state membre care au o atitudine refractară și, prin urmare, transmit uh, un apel către Comisie să facă toate eforturile necesare în așa fel încât să înlăture aceste îngrijorări, în așa fel încât negocierile să fie unele constructive. Acest instrument trebuie să capete un loc de cinste și să capete o formă concretă, în așa fel încât uh, să contribuie la viitorul politicii de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Emil Boc. Domnule președinte, doamnă comisar Crețu, mai întâi aș dori să vă felicit pentru eforturile dumneavoastră de a aduce rezultatele politicii de coeziune în fiecare colț al Uniunii Europene. Și sunt de acord cu viziunea dumneavoastră pentru o politică de coeziune pentru toate regiunile și fără a lăsa pe nimeni în urmă. Câteva întrebări și Um, o idee. Mai întâi, în calitate de primar al Cluj-Napoca, al doilea oraș din România, m-am întâlnit cu mulți oameni, cu mulți tineri care mi-au spus că a trebuit, au trebuit să renunțe la anumite fonduri europene din cauza complexității procedurilor, din cauza birocrației, din cauza duratei procedurilor. Din această perspectivă, pentru următoarea pentru următorul cadru financiar multianual. Care este mesajul dumneavoastră pentru acești tineri care doresc să ceară finanțare europeană, dar uh, rezită din cauza poverii administrative? A doua întrebare se referă la N plus 2 sau N plus 3. Eu sprijin N plus 3 pentru că știți că Mm, am început mai târziu în proceduri și cu toții dorim să cheltuim toți banii. Deci dacă de la început beneficiem de N plus 3, transmitem mesajul clar că vom putea folosi aceste fonduri. Și aș avea și un sfat pentru dumneavoastră, pentru că avem un nou instrument financiar care se numește Inițiativa Urbană Europeană. În calitate de primar și aș dori să ne dați un sfat. Cum ne putem pregăti pentru a beneficia de acest nou instrument, pentru a atrage fonduri încă de la început? Și, ultimă idee, dacă nu greșesc, politica de coeziune a fost adusă în Uniunea Europeană de Regatul Unit în 73. Acum Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Suntem cu toții triști, desigur dar politica de coeziune va rămâne. Care este viziunea dumneavoastră în legătură cu viitorul politicii de coeziune în acest context? Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Isabelle. Mulțumesc. Are cuvântul colega noastră Isabel Bulino. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisară, numele grupului socialist PS Uh, vă mulțumim pentru că ați fost întotdeauna de partea regiunilor și a comunităților locale. Am putut conta pe dumneavoastră, pe angajamentul dumneavoastră fără limite, pe toată energia dumneavoastră pentru a păstra o politică de coeziune pentru toate teritoriile și acest lucru a fost fundamental, așa cum se scrie și în raportul uh, Camerinis Schneider este important ca toți cetățenii din întreaga Europa să fie vizați și protejați de o politică de investiții care să adreseze tuturor. Restrângerea acestor politici la țările cele mai puțin dezvoltate ar fi însemnat că să se um, pună în pericol sentimentul apartenenței la aceeași Europa. Dacă, nu, dacă s-ar fi întâmplat așa, s-ar fi, ar fi apărut resentimente. Inegalitățile în teritorii însă cresc. Ele sunt flagrante Eh, inclusiv în anumite țări mari, în regiuni mari, unde cei de la țară consideră că doar cei din metropole beneficiază de fondurile structurale, dar va trebui să amintim faptul că politica de coeziune nu uită pe nimeni și generează investiții în toate tipurile de teritorii. Și, încă o dată, raportul colegilor noștri, Marini și Schneider, vorbește despre aceste lucruri pot fi folosite împreună fondurile uh, FEDER, uh, FSE și FEADER. Acestea pot soți um, investiții în întreprinderi, în resursele umane, dar și la țară prin dezvoltare rurală, care face și ea parte din coeziune. Încă o dată, doamnă comisară, vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră din inimă și vă datorăm mult pentru această propunere pe care dorim să o îmbunătățim, dar care în mare ne convine. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul nostru, Lander Grun. Beste comisionar, beste ordförande och kollegor. Mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, astăzi Comitetul Regiunilor va adopta mai multe avize legate de politica de coeziune. Am următorul mesaj pentru dumneavoastră. Aș dori să vă spun că la Comitetul Regiunilor există un acord față de ideea că orașele, regiunile își doresc o politică de coeziune puternică. Politica de coeziune, dacă vreți, este instrumentul cu care putem promova uh, investițiile, dezvoltarea. Nu vrem să propunem schimbări substanțiale pe conținut am încercat să dăm dovadă de consecvență, de claritate în abordarea noastră și, mai important, am analizat aspectul ce ține de implementarea politicii de coeziune, partea care ne afectează pe noi în plan local. Vrem să vedem simplificare și ne dorim ca lucrurile să pornească din plan local. Numeroase, numeroasele avize în lucru cer obiective mai mari în ceea ce privește protecția mediului și a climei. Presupun că nu este o surpriză acest fapt. Să ne uităm doar la acordul de la Paris, la mm, COP, toate aceste lucruri au fost deturnate de populiști și totodată cercetătorii trag un semnal de alarmă. Timpul expiră, trebuie să fim avertizați. Ne uităm un pic la impactul pe care îl au schimbările climatice și ne dăm seama uh, Păi este unul foarte mare, este la vedere. Noi vom fi cei care va trebui, vom trebui să gestionăm toate aceste probleme. Deci vă rog din suflet să luați în serios aceste probleme. Fac un apel către dumneavoastră. Iar un alt aspect pe care vreau să-l menționez cu privire la fondurile de coeziune este că trebuie să fim consecvenți, trebuie să promovăm egalitatea pe toate planurile, egalitatea în toate aspectele ei, mai ales egalitatea de gen. Eu pe aceasta voi bate monedă, căci femeile, indiferent de etnia, de credința lor, ele fac obiectul discriminării directe când e vorba de accesul la fondurile cele mai importante europene. E și motivul pentru care a, aș zice că ar trebui să avem un buget pentru egalitate – care să intre în portofoliul fiecărei etape din politica de coeziune. De ce? Căci dacă nu facem asta, mă tem că ratăm numeroase oportunități pentru inovare, pentru noi modele de afacere, de exemplu. Așa că haideți să nu pierdem din vedere egalitatea. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est maintenant. Mulțumesc. Are cuvântul acum Pavel Brandel. Uh, uh, Doamnă comisar Crețu, este o plăcere să mă adresez dumneavoastră ca membru ECR de la Comisia Coter. Ne-am întâlnit de mai multe ori în ultimii ani. Este mereu o onoare pentru noi să vă primim în rândul nostru. Procesul legislativ e pe rol, propunerile există, suntem în etapa pregătitoare. Sunt discuții îndelungate despre viitorul politicii de coeziune și apreciem foarte tare faptul că am fost tratați ca parteneri egali, în adevăratul sens al cuvântului, că ni s-a dat ascultare. După cum bine știți, sunt raportorul pentru proiectele People to People în plan transfrontalier și am făcut tot posibilul pentru ca aceste proiecte să apară în regulament. Comisia a ținut cont de raportul nostru din propria inițiativă deja din etapa de elaborare a regulamentului Interreg, ceea ce este un fapt esențial pentru comunitățile noastre. Vă, acesta este doar un exemplu de bună cooperare, faptul că s-a ținut cont de părerea noastră. Munca legislativă continuă. Parlamentul European și Consiliul au un rol important. Noi vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră ca să rămânem în continuare parteneri egali pe în tot, pe tot acest parcurs și să vedem ce se întâmplă apoi în etapa ulterioară, în etapa de implementare a politicii de coeziune. Trebuie să ne asigurăm că, la urma urmei, banii ajung în orașele și regiunile noastre și că se ține cont de nevoile reale de investiție. Se poate întâmpla asta doar dacă respectăm principiul parteneriatului pe întreg uh, parcursul lucrărilor. Mai am doar 30 de secunde, profit pentru a face o sugestie pentru viitor. Cred că trebuie să schimbăm felul în care comunicăm rezultatele, să arătăm cu ce impact e politica de coeziune. Valoarea adăugată impresionantă este că această politică ajunge chiar și în periferia statelor membre, atinge viața aproape a tuturor cetățenilor. Și deci, nu este suficient să punem doar un mic poster european uh, în dreptul proiectului sau un mic standard european, ci trebuie să vorbim despre beneficiile pe care le au toate aceste proiecte uh, în viața cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc! Are cuvântul domnul McCarthy. Uh, thank you, Mr. President. Uh, dear... Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisară, stimați uh, membrii ai uh, Comitetului Regiunilor. Mulțumesc pentru că ați apărat politica de coeziune și agenda um, europeană. Eu sunt raportor uh, pentru uh, această agenda și mă bucur că se prevăzut uh, dedicarea 6% din ERDF pentru investiții și dezvoltare urbană în cadrul uh, inițiativei urbane europene. Agenda urbană oferă mult potențial de a îmbunătăți modul în care funcționează orașele în viitor și um, va fi un, punct, un element important din viitoarea dezbatere europeană. S-au obținut în parteneriate rezultate bune în guvernanța la mai multe niveluri și agenda urbană nu trebuie să fie doar un exercițiu de networking. Dacă nu, orașele și regiunile vor fi dezamăgite. Agenda europeană poate fi referință pentru a îmbunătăți verificarea subsidiarității și poate să facă legătura cu mai bună reglementare. Poate contribui pentru a defini politicile care să servească nevoile orașelor de toate um, mărimile. Ieri am fost la Viena la o conferință privind locuirea și ideea care s-a degajat de la, um, ideile care s-au degajat acolo au fost uh, uh foarte numeroase și importante. Deci, aceasta nu poate fi doar un exercițiu de networking și agenda urbană poate sprijini legăturile um, sociale, uh, dar și de mediu și e nevoie de un plan acum pe baza planurilor de acțiune. Întrebarea mea, doamnă comisară, este cum credeți că va evolua agenda urbană dincolo de planurile de acțiune? Mulțumesc! Je cède maintenant la parole à notre premier... Mulțumesc. Acum dau cuvântul vicepreședintelui Marcu Marcula. Uh, um, Mr. President, uh, Madam Commissioner, Uh, Domnule președinte, doamnă comisar, dragă Corina, să subliniez câteva dintre aspectele principale. Creăm acum cadrul pentru componentele financiare în politica de coeziune. Politica de coeziune se referă la instrumentele de transformare. Politica de coeziune aduce și mult conținut. Și dacă ne uităm la lecțiile pe care le-am învățat în această perioadă de programare, constatăm că trebuie să avem o politică de coeziune mai bine integrată în alte instrumente europene, cum ar fi Horizon Europe, Digital Europe și altele. Însă trebuie să fie mai bine integrată la nivel local și regional în ceea ce privește structura finanțărilor. Până la urmă, politica de coeziune nu face decât să catalizeze și să faciliteze aceste investiții pe măsuri țintite. Și vreau să subliniez lecțiile învățate cu strategiile pentru specializarea inteligentă. Pentru că europe, regiunile europene colaborează mult mai bine decât, și mai intens decât înainte. De aceea este important ca aceste chestiuni în dezbatere să se axeze și pe ce înseamnă transfrontalier. Suntem cu toții de acord că uh, din această perspectivă, elementul transfrontalier trebuie să fie păstrat. Pe de altă parte, componenta 5 uh, are un element foarte important al acestei colaborări inovatoare interregionale. Dacă în urma negocierilor rezultă că această componentă va dispărea, va fi foarte rău, uh, pentru că mă tem că și ținta va dispărea atunci. De aceea încercați să găsiți o soluție bună la toate componentele de altfel, astfel încât dimensiunea aceasta să rămână și regiunile care sunt pioniere în ceea ce privește parteneriatul european și integrarea uh, regiunilor să-și poată continua activitatea astfel încât să putem realiza schimbările pentru climat pe care ni le dorim. Obiectivele ONU de dezvoltare durabilă sunt până la una o țintă importantă pentru noi toți și vrem rezultate concrete în următoarea perioadă. Puteți face multe în acest sens. Mulțumesc, care acum cuvântul. Mai, mai sunt cinci colegi care vor să intervină. Un minut eh, pentru fiecare intervenție, vă rog și începem cu gamaloaler. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, bine ați venit. Mulțumesc pentru că sunteți încă o dată alături de noi. Asta arată că obiectivele și uh, responsabilitatea dumneavoastră uh, sunt aceleași cu cele pe care le avem noi aici. Mă alătur multora dintre propunerile pe care le-am auzit din partea colegilor Marini și Schneider în ceea ce privește politica teritorială, cooperarea transfrontalieră și chestiunea demografică. În intervenția mea o să vă mă acces pe o chestiune care afectează o Galicia în Spania, regiune pe care eu o reprezint, precum și alte state europene care au aceleași situație. Un paradox. Produsul nostru intern brut a scăzut cu 10 puncte față de perioada anterioară și totuși alocările sunt reduse cu peste 40% conform unei metode de calcul din anexa 22 din regulamentul cu dispozițiile comune. Și asta se datorează în parte tratamentului specific pe care îl primim în actuala perioadă pentru că am trecut pentru prima dată din grupul mai puțin dezvoltat în grupul celor mai dezvoltați. Vorbim despre o dublă sancțiune până la urmă. Uh, reducem PIB-ul și în același timp reducem aceste alocări și sunteți de acord că acesta contravine obiectivului și spiritului politicii de coeziune lucrăm cu parlamentarii pentru a, începe, a încerca ca nici o regiune care schimbă categoria să nu piardă fonduri europene. Vorbim despre 0,01%, domnul președinte intervine. Îmi pare rău, v-ați depășit timpul, acum colega Birgitonem. Doamnă comisar Crețu și din partea mea, sincere mulțumiri pentru implicarea dumneavoastră în politica de coeziune, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Am patru comentarii de făcut. În primul rând, pentru regiunea mea este deosebit de important ca rata de cofinanțare să rămână una stabilă și nu sub 70%. Uh, Domnul Stadler spunea și el că e diferențiat uh, situația la noi între regiuni uh, cu diferite performanțe și apoi sunt și eu exclusiv pentru N plus 3, deoarece pentru pentru proiectele noastre e nevoie de o siguranță de planificare pe termen lung. Pentru că noi punem bazele cu aceste proiecte și avem nevoie de siguranța planificării, bineînțeles. Și în al treilea rând, landul meu federal în, va utiliza un program de tip multifond din uh, ESF și nu numai, pentru că în mediul rural nu este vorba de o intervenție unidimensională, ci este vorba de mai multe interfețe dintre mai multe domenii politice. Uh, și fiind dat că este o politică regională atât de integrată, noi considerăm că ar trebui să fie preluat în acest regulament urgent și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Pentru noi este foarte important. În al patrulea rând, este un aspect central pentru mine, acela legat de programele Interreg și uh, faptul că se fac reduceri. Programele Interreg depășesc uh, frontierele, cooper, uh, sporesc cooperarea transfrontalieră și, prin urmare, fac ca munca europeană și ideea europeană să fie realitate. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Droba. Uh, dear Madam Commissioner, uh... Stimată doamnă comisar, vreau să vă întreb despre proiectul de regulament CPR, conform noii propuneri, uh, ar, aceasta arată că TVA-ul să fie un cost eligibil doar pentru proiectele de până la 5 milioane de euro. Stipularea acestui prag maxim pentru TVA ca cost eligibil ar putea să ducă la reducerea atractivității programului pentru solicitanți, mai ales pentru proiectele de infrastructură strategică. Apropo, acest lucru apare și în avizul Comitetului Regiunilor. Neeligibilitatea TVA-ului, mai ales în cazul unei cofinanțări cu rată scăzută, ar putea reduce competitivitatea politicii de coeziune față de EFCSI și, de asemenea, ar putea să motiveze solicitanții să împartă proiectele pe mai multe bucăți pentru a nu depăși 5 milioane de euro. V-aș întreba de aceea care a fost principala logică a Comisiei de a propune această regulă și care sunt consecințele păstrării regulilor actuale în ceea ce privește eligibilitatea TVA-ului. Mulțumesc! Mulțumesc, Micaela Fanel, acum. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc încă o dată pentru prezență, doamnei comisar, uh, pentru discuții la care am participat de mai multe ori de altfel împreună. Prin urmare, apreciem întreaga implicare. Suntem acum într-o etapă hotărătoare, finală și am vrea să o îmbunătățim și mai mult, așa cum sunt sigură că avizul general care va reieși din ce discutăm astăzi vă va ajuta. Vorbim despre susținerea din partea tuturor membrilor în viitor și sperăm că acest lucru se va confirma, pentru că este uh, foarte importantă această contribuție unitară din partea teritoriilor și de aceea suntem siguri că va fi primită favorabil în partea care contează. Mai multă coeziune pentru orașe și pentru zonele rurale. Cineva a vorbit despre acest aspect deja. Agenda urbană, așa cum a spus un coleg, este un element important pe care l-am testat și care trebuie să fie consolidat. În cadrul regulamentelor de implementare a regulamentului pentru fondul de dezvoltare regională există o parte specifică în acest sens, foarte importantă. Domnul președinte, ați depășit timpul, dau cuvântul colegului Agorascos. Agenda rurale, grație. Vrem să fie însoțit de agenda rurală. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπο, σας ευχαριστούμε boli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Mulțumim foarte mult pentru serviciile foarte constructive de care, pe care le-ați oferit, pentru sprijinul, spiritul de colaborare. Avem uh, multe rezultate pozitive lucru care poate la început păreau imposibile. Doamnelor și domnilor, noua politică de coeziune trebuie să acționeze, trebuie să fie formulată rapid, trebuie să poată fi aplicabilă, trebuie să fie eficientă și trebuie să uh, aibă în vedere și viitorul, să nu ne axăm doar pe prezent. Trebuie să avem instrumente care să ne permită să combatem birocrația, hârțogăria, ă, proasta gestiune. Trebuie să avem un ritm susținut pentru că și calendarul este important. Avem o problemă de timp și bani și dacă vrem să reușim, trebuie să fim schimbarea pe care ne dorim pentru Europa ca slogan. Mulțumesc pentru aceste intervenții. Îmi cer scuze încă o dată că am fost așa de strict cu timpul de intervenție, dar n-am avut de ales. Cred că vom termina oricum. Vom ajunge până la urmă să ne antrenăm și să putem respecta timpul. Îi dau cuvântul doamnei comisar fără întârziere pentru a ne răspunde intervențiilor. Vă rog. Thank you once again, Mr. President. Uh, thank you, members. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, mulțumesc membrilor COR. A fost foarte interesant să vă ascult. Știți că am avut uh, discuții care s-au desfășurat pe durata ultimului an și știți, și știți și dumneavoastră că ne-am sprijinit reciproc în ceea ce privește dezvoltarea locală și de asemenea că există mai multe abordări în acest sens și o să încerc să răspund câtorva dintre chestiunile care au fost menționate aici, pentru a vă explica propunerea Comisiei care a fost prezentată Parlamentului și Consiliului pe data de 2 mai. Vreau să subliniez faptul că aceasta este propunerea noastră Comisiei Europene, care acum este în mâinile colegiuitorilor, Parlamentul European și Consiliul și dacă doriți să schimbați ceva, trebuie să colaborați cu membrii dumneavoastră din Parlamentul European și cu guvernele statelor membre, cu miniștrii, președinții, prim-miniștrii care vă reprezintă țările în Consiliu. Știți că există discuții în derulare în această instituție Vinerea trecută a avut loc un consiliu cu 28 de miniștri pe politica de coeziune. De asemenea, știu că în Parlamentul European multe dintre aceste chestiuni sunt în curs de a fi despădute și, ca întotdeauna, mă bazez pe dumneavoastră să veniți cu un aviz puternic, favorabil, cu argumente bune și de asemenea apreciez foarte mult cooperarea dintre Comisie și COR. O să încerc să vă răspund pe rând. În ceea ce privește programarea 5 plus 2, cred că nu avem poziții chiar așa de divergente. Știu că aveți anumite rezerve, însă, în principiu, știu că susțineți principiul flexibilității. adaptarea la situațiile în schimbare. Prin urmare, haideți să vedem cum vom pune în practică acest principiu al flexibilității. Cum am spus, propunerea noastră este să avem o revizuire, deci nu să luăm totul de la început. Cum a spus domnul Schneider, nu asta este intenția noastră, nu vrem să o luăm de la început, de la zero, după 5 ani. Deja avem proiecte care sunt în curs de derulare, sunt în diferite perioade de programare, dar dacă nevoile s-au schimbat sau dacă nu putem cheltui toți banii în 5 ani, putem face mai ușor transferul de la o axă la alta. Asta a fost uh, logica acestei propuneri 5 plus. În ceea ce privește prefinanțarea și cofinanțarea, am reținut preocupările dumneavoastră cu privire la propunere. Uh, la propunerea noastră și cred că acesta este un răspuns foarte pragmatic ce ne va permite să uh, avem același nivel de cheltuieli cu un buget mai mic. După părerea noastră, cofinanțarea promovează responsabilizarea pe teren și propunerea de cofinanțare nu este ceva nou, ideea este să revenim la nivelurile pre-criză, când aveam același nivel de cofinanțare. Ne gândeam că, având în vedere bugetul mai mic pe care îl avem acum, după așa mulți ani de creștere economică consecutivi, putem ajunge la nivelurile de precriză. Dar sigur, după cum am mai spus, în Parlamentul European ca și aici, am constatat uh, niște poziții opuse propunerii noastre, să vedem care va fi votul final. În ceea ce privește concentrarea tematică, există această nevoie de a ne concentra pe anumite priorități pentru creștere și locuri de muncă, Trebuie să înțelegem că pentru economia de mâine trebuie să dăm dovadă de competitivitate. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm pe mediu, trebuie să ne adaptăm la economiile verzi cu emisii reduse de carbon. Știți că există și un astfel de plan pentru comunicare privind schimbările climatice. Concentrarea tematică are în vedere un sistem flexibil, categoriile sunt mai largi decât în perioada anterioară și statele membre și regiunile trebuie să uh, stabilească definițiile pentru aceste categorii, astfel încât uh, fondurile să, poate fi, să poată fi uh, mișcate cu o mai mare facilitate și să acopere un număr cât mai mare de echipe. În ceea ce privește N plus 2, am reținut preocupările dumneavoastră încă o dată. Măsura de simplificare propusă va accelera implementarea. Am primit multe critici cu privire la întârzieri, simplificarea la desemnare și capacitatea de a transfera fondurile între perioade. Sunt aspecte care vor permite Uh, realizarea cu mai mare ușurință a N plus 2. Comisia consideră că întoarcerea N plus 2 este posibilă datorită simplificării și, de asemenea, sunt de părere că întoarcerea la N plus 2 va ajuta la reputația politicii noastre, care a fost atacată foarte puternic în ultima perioadă. În ceea ce privește Interreg, sunt într totul de acord cu părerile, cu poziția dumneavoastră. E o chestiune foarte importantă. E vorba despre 30 de milioane de cetățeni care trăiesc uh, în zonele de frontieră. E o cooperare transfrontalieră la care eu țin foarte mult. Karl Heinz uh, locuiește într-o regiune unde se învecinează trei țări deci știm cât este de importantă. Știu că există preocupări, mai ales în ceea ce privește componenta maritimă. Aici în față văd pe președintele Azore și vreau să vă spun că am avut plăcerea să discutăm în insulele Canare pe larg pe eh, durata conferinței la care am participat și aș vrea să vă spun eh, foarte clar faptul că noi, Comisia, suntem absolut dedicați cooperării maritime în continuare. Apoi alte chestiuni, dimensiunea urbană. Știți că regulamentul cu dispozițiile comune are un nou obiectiv de politici dedicat, Europa mai aproape de cetățeni, promovând dezvoltarea integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă într-o inițiativă care să permită o abordare integrată multisectorială la dezvoltarea urbană. Și știți că noua propunere, cel puțin 6% din resursele RDF sunt dedicate dezvoltării urbane durabile. Și asta este foarte important pentru că permite primarilor și orașelor să își creeze propriile strategii, știți mai bine decât noi în Bruxelles și câteodată chiar mai bine decât capitalele dumneavoastră de ce este nevoie și de ce nu este nevoie. Și ca să răspund la inițiativa urbană, inițiativa urbană europeană promovează o nouă abordare coerentă pentru orașe și toate instrumentele urbane sunt combinate într-un proiect cu gestionare indirectă din partea Comisiei și am vrea să reunim toate instrumentele și programele, cum ar fi Urbat, Urban Innovation Action, Urban Development Network, uh, furnizorii de cunoștințe, diverse mecanisme de guvernare dedicate politicilor urbane Ideea este să se facă o gestionare indirectă, ca și în aranjamentele actuale legate de acțiunile inovatoare urbane și vă pot spune că rolul nostru este să ajutăm, vă stăm la dispoziție. Avem un singur punct de contact acum la Digi Regio care se ocupă de partea urbană, deci nu sunt fragmentate între mai multe directorate Așa că dacă aveți vreo întrebare, nu ezitați să abordați uh, DG Regio. În ceea ce privește TVA-ul, Dispozițiile privind TVA-ul 2014-2020 au creat incertitudine juridică și au dus la probleme de interpretare la nivelul autorităților. Aceste dispoziții se referă la regulile TVA naționale și la întrebarea dacă TVA-ul este recuperabil sau nu. Și asta a dat naștere la probleme. datorită diferențelor de tratament a TVA-ului în statele membre și pentru a simplifica lucrurile pentru beneficiari și autoritățile de programare, am propus o regulă simplă pentru proiecte sub 5 milioane cost total, ca TVA-ul să fie eligibil și cele care depășesc acest prag să nu aibă TVA-ul eligibil. Deci nu depinde de legislația TVA națională de acum înainte. Majoritatea proiectelor care ajung la Comisia Europeană sunt sub 5 milioane cost total, deci aș spune că vorbim de o simplificare pentru majoritatea beneficiarilor. În același timp, cel mai mare volum financiar în ceea ce privește TVA-ul cu proiecte peste 5 milioane. Aici ajutăm la salvgardarea bugetului politicii de coeziune pentru investiții. În ceea ce privește dimensiunea de gen, o chestiune la care eu țin foarte mult, este bine că avem în CPR această chestiune referitoare la egalitatea de gen și nediscriminare, însă trebuie să spunem că nu contează dacă ne referim sau nu la aceste chestiuni, pentru că aceste principii trebuie oricum să fie respectate pentru că se regăsesc în achiul comunitar, în legislația europeană. Și de asemenea avem și Carta Drepturilor Fundamentale. Deci asta este contextul în care trebuie să privim lucrurile. Prin urmare, Noi preferăm ca acest lucru nu să se semnalăm neapărat de la început, ci să-l introducem în implementarea programelor, în toate activitățile conexe și ideea dumneavoastră referitoare la un fond dedicat este foarte interesantă. Începând cu anul următor, intenționăm de asemenea, dat fiind că urmează alegerile, inclusiv alegerile locale, intenționăm să susținem o campanie pentru creșterea numărului de femei, mai ales la nivelul administrațiilor locale, pentru că multe dintre aceste femei nu participă la alegerii pe posturi de consilier sau chiar primar și sper ca toți bărbații să ni se alăture eh, la această campanie, la aceste eforturi pe care le vom începe anul viitor pentru a crește numărul de femei în administrațiile publice. În ceea ce privește Brexitul, știți foarte bine, Comisia a propus un plan de retragere. Așteptăm acum hotărârea Parlamentului Britanic. Sigur că situația este una foarte tristă. Am avut uh, o politică propusă și impusă de Italia și de Regatul Unit în 1976, când au fost uh, închise minele din țările respective. Și acum trebuie să vedem cum putem continua aceleași eforturi în Formula 27 după Brexit. Dar să vedem întâi care va fi rezultatul după 11 decembrie în Camera Comunelor. Și în încheiere vreau să vă spun că întotdeauna vă ascult uh, punctele de vedere. Suntem cu toții prieteni ai politicii de coeziune și uh, ne preocupă foarte mult uh, dorințele dumneavoastră referitoare la adoptarea, adaptarea resurselor, posibilităților. Mă bucur să văd că sunteți alături de noi în efortul acesta de simplificare, pentru că timp de patru ani am auzit peste tot pe unde am mers aceleași plângeri referitoare la birocrație, la complexitatea propunerilor peste 80 de măsuri de simplificare au fost prezentate și mă bucur să văd că ne sprijiniți. Însă e foarte important să fim sprijiniți și de statele membre, pentru că dacă simplificăm la nivelul regulamentului, Adică am ajunge la jumătatea a ceea ce avem acum, ca volum. Dar dacă în statele membre se continuă cu suprareglementarea, viața beneficiarilor final nu va fi îmbunătățită prea mult și până la urmă asta ne dorim cu toții. Sper că veți rămâne în continuare prietenii noștri și Comisia Europeană este un prieten al dumneavoastră Există chestiuni pe care avem o marjă mai mică de manevră și atunci puteți înțelege că lucrurile se schimbă, că apar noi priorități, noi provocări. Deci puteți să vă bazați pe mine, voi face tot ce îmi stă în putere în cadrul comisiei și a Consiliului pentru a ajunge la un acord cât mai repede posibil, pentru că, într-adevăr, aici timpul este esențial. Am avut o întâlnire la nivelul colegiului cu Guvernul României și sperăm că următorul cadru financiar multianual, împreună cu uh, cadrul general, să fie adoptat înainte de alegerile europene, astfel încât să putem începe toate programele de la 1 ianuarie 2021. Nu sunt sigură că toate statele membre au învățat din uh, lecțiile pe care trebuiau să le tragem din trecut și mă tem că dacă lăsăm aceste lucruri până după alegerile europene, vom amâna din nou adoptarea legislației, vom începe din nou implementarea proiectelor cu întârziere, deci sincer cred că trebuie să avem să luptăm împreună pentru a ajunge la un acord înainte de alegerile europene. Vreau să vă felicit încă o dată pentru uh, realizările raportorilor dumneavoastră și pentru realizările dumneavoastră în general și mă bucur să văd că alături de noi luptați pentru o politică pentru toate regiunile, în parteneriat cu regiunile cu o perspectivă puternică de dezvoltare locală pentru a ajuta regiunile să se modernizeze, să treacă la o economie verde modernă, o politică simplă, uh, mai ușor de implementat. Mulțumesc încă o dată tuturor, domnule președinte, domnule președinte, vă mulțumesc pentru colaborare și să vedem cum putem să realizăm ce ne-am propus în ultima parte a mandatului mult noroc în tot ceea ce faceți. Este ultima întâlnire pe anul acesta pentru noi, așa că vă doresc sărbători fericite pentru că le meritați și mult succes și numai bine dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru eforturile împreună pentru a îmbunătăți viața oamenilor în regiunile noastre, în orașele noastre și în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, doamnă comisar. A fost o dezbatere bună și o bună intrare în materie pentru ceea ce avem de făcut astăzi. Sperăm să obținem rezultate bune săptămână, uh, anul viitor. Vă urăm și noi numai bine acum în prag de sărbători și mult succes în activitatea dumneavoastră. Sper că vom duce până la capăt tot ceea ce am primit, început împreună. Pe curând! Chers collègues, nous abordons. Dragi colegi, acum uh, revenim la ordinea noastră de zi și la comunicările președintelui. Doresc să vă spun că ediția 2020 a premiului Regiuni Europene Întreprinzătoare s-a lansat pe 19 noiembrie cu ocazia adunării um, IMM-urilor de la Graz. Este un premiu de excelență pentru promovarea spiritului de întreprinzători um, pentru IMM-uri. Se recompensează strategiile antreprenoriale cele mai convingătoare și se oferă vizibilitate teritoriilor care primesc acest premiu. De aceea vă încurajez pe toți uh, Um, ca uh, orașele și regiunile dumneavoastră să își depună candidatura pentru această etichetă care se adresează tuturor teritoriilor, nu doar regiunilor, ci și teritoriilor transfrontaliere, dar și orașelor și comunelor. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 27 martie 2019 și veți găsi mai multe informații la standul care se află la intrarea în sală. Veți găsi pe pupitru calendarul ședințelor din 2019. Doresc să vă atrag atenția asupra datelor, mai ales asupra datelor 14-15 martie 2019, când va avea loc la București summitul orașelor și regiunilor în România. Vă invit să notați aceste date în agenda dumneavoastră, încă de pe acum. În dosare veți regăsi și două documente în legătură cu um, informatica, IT. Veți regăsi un uh, chestionar um, de satisfacție care va fi apoi uh, analizat împreună cu serviciile administrative și financiare pentru a ne îmbunătăți um, dotarea în informatică. Veți uh, găsi și uh, o broșură în legătură cu folosirea aplicației ICLOS care ne va permite să colaborăm mai bine cu secretariatul. Iată comunicările mele pe care am ținut să le adaug la ceea ce am spus la începutul uh, sesiunii plenare și acum că am luat aperitivul trecem direct la um, felul principal. Avem multe avize de adoptat și începem imediat cu un aviz important. E vorba de avizul la regulamentul privind dispozițiile comune. Îi uh, invit pe raportori Catușa Parini și Michael Schneider alături de noi ca să trecem imediat uh, la subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor membrilor. Doresc să încep uh, mulțumind uh, tuturor. Um, știți, acest aviz a fost pregătit de mine și de domnul Schneider în calitate de coraportor. Îi mulțumesc pentru excelenta colaborare în aceste ultime luni și mulțumesc și experților care ne-au ajutat Caporiții și Fener. Mulțumesc și membrilor Comisiei COTER pentru adoptarea unanimă a avizului nostru, care va fi votat azi în plenară. Am fost de acord în legătură cu conținuturile și am reușit astfel uh, să ducem până la capăt uh, poziția comună a tuturor membrilor Comitetului Regiunilor. nu este doar uh, un gest de apreciere și de încredere în munca noastră, ci și recunoașterea importanței acestui document pe care putem numi un document far pentru uh, colectivitățile locale și regionale. În ultimele luni, în ultimii ani, am promovat multe aspecte din Alianța pentru Coeziune pentru a garanta o politică europeană de coeziune în interesul tuturor regiunilor europene și cu acest aviz evidențiem anumite aspecte din cadrul legislativ și din uh, recomandările politice legate de propunerea Comisiei Europene, subliniind, subliniind încă o dată cât de importantă este politica de coeziune ca față vizibilă, concretă pentru cetățeni și comunități. Dacă există un element în legătură cu care putem spune cetățenilor și comunităților că ne-a ajutat Europa, E vorba de tocmai ceea ce facem pentru întreprinderi și cetățeni, folosind cât mai bine instrumentele din coeziune. Proiectul de uh, text uh, include 78 de amendamente legislative Um, sunt 32 de recomandări politice. Subliniem mai ales elementele cu care suntem cu toții de acord, cum ar fi menținerea unei politici de coeziune pentru toate regiunile, o arhitectură bazată pe cele trei tipuri de regiuni beneficiare, și uh, subliniem și anumite preocupări care sper că vor putea să-și găsească un răspuns în următoarele luni. E vorba de uh, Fondul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și uh, scoaterea sa din dispozițiile comune care pune în pericol abordarea integrată între fondurile structurale de investiții și politicile pentru zonele rurale și repetăm faptul că Fondul Social European și noul instrument eh, FSE Plus face parte integrantă din trebuie să facă parte integrantă din programul politicii europene de coeziune. Am eh, adăugat și elementele cele mai importante pentru noi, cum ar fi crearea unei noi strategii, unei strategii noite pe, pe termen lung care să aibă în centrul său obiectivele de dezvoltare durabilă. Am pus accentul pe simplificare, deja um, unele lucruri se regăsesc deja, altele pot fi îmbunătățite pentru comunitățile locale și beneficiarii finali pentru uh, autorități în teritorii, cetățeni, uh, și așa mai departe, care au acces la, trebuie să aibă acces la aceste instrumente. Este important să se evite reintroducerea uh, regulii N plus 2. Trebuie să păstrăm regula N plus 3 care să ne permită și să evităm cheltuielile administrative excesive în noua perioadă de programare bugetară și am indicat o poziție repetată de mai multe ori de Comitetul Regiunilor că condiționalitatea macroeconomică pentru politica de coeziune trebuie să um, nu trebuie să, să rămână, trebuie să existe un parteneriat până la capăt și în cadrul semestrului european, un parteneriat cu autoritățile locale și regionale. Am încercat să interpretăm, să facem o sinteză a pozițiilor uh, elaborate nu doar cu ocazia prezentării dispozițiilor comune de către Comisie, ci și cu alte ocazii și am încercat uh, să includem în recomandările politice punctul de vedere politic al Comitetului Regiunilor și în legătură cu acest cadru legislativ am apreciat multe dintre părțile sale și am încercat să-l îmbunătățim și să ne punem la dispoziția uh, eforturilor de apărare a, inclusiv a poziției Comitetului Regiunilor pentru a servi interesele comunităților noastre și pentru um, a exploata cât mai bune obiectivele politicii de coeziune. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru colaborare și pentru toate propunerile pe care le-am primit din partea membrilor comitetului. Merci. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Schneider, în calitate de coraportor. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc antevorbitoarei mele, doamnei Marini. Mă alătur mulțumirilor pe care le-a adresat experților, secretariatului și colegilor care au depus amendamente. Sunt de acord cu prezentarea conținutului, nici nu trebuie să o reiau. Am menționat punctele esențiale pe care le-am abordat împreună. Cel mai important este că suntem uh, mulțumiți cu ceea ce ni s-a prezentat, dar mai sunt propuneri concrete de modificări, pentru că sunt aspecte care nu ne-au convins. Dezbaterea cu doamna comisar Crețu nu ne-a dus mai departe. N-am avut uh, impresia că ne-ar fi făcut foarte multe concesii, dar uh, totodată ne-a și spus că nu ea conduce negocierile și este adevărat. Parlamentul și Consiliul conduc negocierile acum, iar noi trebuie să ne îndreptăm cu propunerile noastre înspre Parlament și înspre Consiliu. Din acest punct de vedere, este foarte important că Parlamentul a amânat uh, luarea unei decizii, nu o va face în decembrie, cum fusese prevăzut, ci doar în ianuarie va fi dezbaterea din Comisia Competentă pe Fond. Sunt peste 3.000 de amendamente. La noi cu 200 de amendamente nu e mare lucru. Iar decizia uh, la plenară va fi de-abia în aprilie, deci mai avem timp să discutăm cu parlamentarii noștri. Numesc punctele cele mai importante. N plus 2, N plus 3 noi am spus clar că suntem împotriva N plus 2 și pentru N plus 3. Cofinanțarea. Am spus foarte clar că suntem împotriva unei reduceri a cofinanțării europene. Discutăm despre 70% în regiunile de tranziție, de exemplu. Și justificarea este următoarea. Vrem ca politica de coeziune cu fondurile structurale să muncească eficient. Și dacă prescurtăm perioada deci prescurtăm timpul și în același timp reducem rata de cofinanțare, creăm precondițiile pentru ca succesul politicii de coeziune să fie unul uh, mai mic decât până acum. Și deja în această perioadă am avut probleme. Deci dacă nu se schimbă ceva, creăm precondițiile pentru problemele din următoarea perioadă. Pentru noi este deci foarte important și o chestiune în ceea ce privește amplitudinea utilizării mijloacelor. Indicatorii uh, adiționali sunt importanți. E de fapt un concept care a rezulta de aici, de la noi. Doamna Marini a participat foarte activ, dar se face referire la PIB, dar uh, lipsesc problemele demografice pe care le avem uh, în numeroase regiuni. Problemele demografice sunt o piedică din calea consolidării competitivității, o piedică din, în calea creșterii. Deci, uh, e vorba de exact acele lucruri pe care ar trebui să le îmbunătățească politica de coeziune. Dacă ai probleme demografice, este cumva contradictoriu să nu ții cont de ele aici, căci ele reprezintă nucleul logicii de intervenție prin fondurile structurale. De aceea cerem o îmbunătățire aici. Apoi, subiectul simplificare. Recunosc Comisia a făcut propuneri bune în ceea ce privește simplificarea administrativă, demontarea birocrației. Într-un fel, a jucat un rol și ceea ce am făcut noi în task force-ul nostru, căci în martie am uh, făcut câteva propuneri pentru simplificarea administrativă, apoi uh, Comisia a luat câteva decizii ținând cont de ceea ce am spus și noi. Dar nu s-a mers suficient de departe. În avizul nostru comun am uh, preluat uh, propuneri concrete care au venit din domeniul practicii, deci nu de la politicieni, ci de la practicieni, despre cum să putem simplifica pe mai departe administrația și cum să demontăm birocrația. Dar, din primele runde de negociere care au avut deja loc, aud că mai ales din partea statelor membre s-au făcut o serie de propuneri pentru reglementări parțiale care să fie uh, reluate, reintroduse în regulament. Deci acolo unde Comisia a făcut reduceri, se reintervine în negociere pentru a uh, face și mai multe reguli. Uh, ceea ce este exact calea greșită. Deci acolo unde noi spunem că trebuie să debirocratizăm și mai mult, să reducem și mai mult, există riscul ca la negocieri să nu se facă o reducere, ci din potrivă o înmulțire. Uh, și vom avea exact aceeași problemă ca în această perioadă și anume să nu facem o muncă conceptuală, să nu facem investiții, pentru că, nu așa, trebuie mai degrabă completate formulare, uh, studiate uh, documente și așa mai departe. Trebuie să luptăm. Trebuie să discutăm cu statele membre, cu parlamentarii, dacă vrem să atingem împreună obiectivul de a utiliza mult mai bine fondurile structurale în următoarea perioadă. Va fi însă mult mai greu dacă CFM-ul nu va fi adoptat la timp și dacă regulamentul pentru fondurile structurale nu va fi nici el dat la timp. Deci trebuie să profităm de toate contactele noastre și să facem tot posibilul ca să obținem un rezultat favorabil. Mărturisesc însă că optimismul meu nu este foarte mare. Dar mulțumesc pentru toată această muncă extraordinară și dacă astăzi vom avea un vot puternic și vom adopta acest aviz, cu siguranță vor fi impresionate și celelalte instituții. Noi vom arăta care este opinia fermă a autorităților locale și regionale din întreaga Uniune Europeană și va fi foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă mai e cineva care dorește să intervină în dezbaterea generală. Putem considera că dezbaterea generală a avut deja loc în prezența doamnei comisare. cred că sunteți de acord cu mine și trecem la amendamente. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 2. cine e pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, respins. Și ajungem la votul final. Cine este pentru aviz? Împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate și îi felicit pe coraportori uh, pentru um, tot ceea ce au făcut și pentru tot ceea ce vor mai avea de făcut în viitor. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de regulamentul privind Fondul Social European Plus. Și or, rog pe Angelui Sanchez Munțor, care o înlocuiește pe raportare Suzana Diaz Paceco, să vină alături de noi pentru a ne prezenta avizul. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Domnule raportor, aveți cuvântul. Buenas tardes a todos y a... Bună ziua tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus deja, iau cuvântul în numele raportoarei Suzana Diaz, care din păcate nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. A fost pentru noi o onoare să pregătim acest aviz împreună în, contract, în contact strâns cu membrii comitetului, uh, cu grupurile politice și actorii interesați. Reglement, Fondul Social European Plus este cu siguranță foarte important pentru noi, uh, autorități locale și regionale. Fondul a fost și este în continuare unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene pentru a investi în oameni. Proiectul a fost prezentat în Comisia Coter în octombrie și adoptat cu o majoritate largă. Proiectul de aviz pe care îl prezentăm astăzi plenului eh, include 46 de recomandări, amendamente legislative la propunerea de regulament al Comisiei Europene și 32 de recomandări politice. Le prezint pe scurt. Prezint pe scurt mesajele principale ale acestui uh, aviz. Ni se pare un lucru pozitiv și necesar faptul că obiectivele pe care le cunoaștem cu toții, obiectivele tradiționale ale Fondului Social European, uh, care se referă la piața muncii, educație și formare, să fie completate de obiective noi, cum ar fi integrarea migranților, sănătatea, ocuparea tinerilor și reducerea sărăciei. În ciuda și în propunerea de aviz, se exprimă uh, preocuparea în legătură cu posibilitatea reducerii finanțării cu resurse mai puține pentru obiective mai multe. Și în legătură cu obiectivul incluziunii sociale și atenției oferite celor mai defavorizați, dorim uh, ca acordarea fondurilor să fie mai flexibilă și deschisă. Textul cere ca în propunerea de regulament să fie mai obligatoriu obiectivul coeziunii economice, sociale și teritoriale, pentru ca fondul să nu devină un instrument de politică europeană sectorială, ci să continue să fie o componentă fundamentală a politicii de coeziune. Și ca parte a acesteia trebuie să um, sprijine regiunile cele mai puțin dezvoltate și ultraperiferice sau regiunile de articolul 174 din tratat, care prezintă dezavantaje ă, geografice, regiuni insulare de ă, munte transfrontaliere și așa mai departe. În proiectul de aviz ne, ne exprimăm și în legătură cu faptul că autoritățile locale și regionale sunt puțin vizibile în proiectul de regulament și trebuie să se sublinieze importanța administrației locale și regionale, administrațiilor locale și regionale în administrarea uh, fondurilor pe baza experienței lor. Deci atunci când se vorbește de structura de gestionare a fondului, acesta trebuie să uh, se adapteze organizării statelor uh, membre, mai ales în cazul celor mai puțin descentralizate. Um, legarea fondului de pilonul social european înseamnă că trebuie să avem societăți mai egalitare și să investim în oameni, mai ales în comunitățile cele mai afectate de crize. Și astfel, cetățenii vor percepe mai bine și vor uh, avea un aviz mai favorabil în legătură cu proiectul european proiectul de aviz atragem atenția asupra grupurilor celor mai desfavorizate, persoanele cu dizabilități și uh, copii, printre altele. Trebuie să acordăm atenție ocupării tinerilor și uh, să prevedem uh, finanțări suficiente pentru a sprijini ocuparea tinerilor. Trebuie să garantăm că fondul trebuie să acopere această preocupare care trebuie să țină cont de statisticile regionale și locale pentru că pot să existe și există de altfel diferențe între regiunile acele țări, aceleiași țări. Fondul trebuie să se deschidă spre inovarea socială. Aceasta este importantă și promițătoare. Este o nouă linie, o nouă abordare în domeniul politicilor sociale. În proiectul de aviz se menționează faptul că Fondul Social European Plus trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Fondul trebuie să aibă un impact direct asupra acestora. Suntem cu toții vizați de aceste obiective, atât la nivel local, cât și la nivel regional, național și european. Așa cum am spus, în fine, din momentul în care începem să am, am început să lucrăm la aviz, am încercat să facem în așa fel încât textul acestuia să fie un text care să se concentreze pe persoane, pe tineri, pe copii, pe sănătate, pe uh, cetățenii defavorizați, pe migranți și să corespundă cât mai mult apărării intereselor comunităților locale și locale, care joacă un rol esențial în investițiile din acest fond în regiuni și orașe. Așa cum am spus, uh, am primit contribuțiile tuturor grupurilor politice și am ținut cont de diversele perspective și realități pentru ca acest aviz atât de important pentru regiuni și uh, pentru autoritățile locale din Europa să fie adoptată de plenarea CEUR uh, cu uh, un sprijin cât mai larg. Mulțumesc! Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul în dezbaterea generală? Nimeni? Cred că deja am discutat și acest subiect adineauri, așa că trecem la examinarea amendamentelor. Este puțin mai complicat decât în cazul avizului uh, precedent. Amendamentele 1 și 2 în bloc. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3. În legătură cu eroare tehnică. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Propun să votăm în bloc amendamentele 5 și 30. Nu aveți obiecții? Pentru împotrivă, se resping. Amendamentul 6 pentru Dar 5 nu a fost adoptat. Deci, amendamentul 6, cine i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7, pentru împotrivă, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum votăm împreună amendamentele 9 al raportorului și 31 al raportorului. Nu aveți obiecții? Atunci votăm. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Deci, amendamentele 9, 31, 32, 33 și 34 au devenit caduce și am, trecem la amendamentul 10, care face să devină caduc 15. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11, care face să devină caduc 12, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12. Atunci cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Propun să votăm în bloc amendamentele 13 și 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15 a devenit caduc 16 pentru Împotriva se respinge amendamentul 17 pentru împotrivă se adoptă 18 pentru împotrivă se adoptă 19 pentru împotrivă se respinge nu sunteți siguri? Verificare prin vot electronic. 19. Nu, nu se. Le vote est clos. Et... votul, se respinge. 20. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Vot electronic. Le vot est clos et l'amendement est... S-a închis votul și amendamentul se respinge. Votăm în bloc 22 și 23. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Am ajuns la amendamentul 24 al raportorului, care face să devină caduc 24, 25, 26 și 27. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm în bloc 28 și 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Alors nous arrivons Având în vedere că am, următoarele au fost deja votate, trecem la 35, amendamentul 35. Pentru împotrivă, se respinge. 36 pentru, împotrivă, vot electronic. Le vot e clos et... S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Se respinge. 39 uh, caduc 40 pentru. Împotrivă. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Respins. 43 Le 43, oui. Alors, je vous donne la parole sur le 43. Vă dau cuvântul în legătură cu amendamentul 43. Doresc doar să subliniez faptul că dintre acești indicatori sociali de care se ține cont, cum ar fi PIB-ul și alte indicatori economici, ehm, sunt foarte importanți, dar există unul care trebuie clarificat atunci când se vorbește despre integrarea migranților, nu trebuie să ținem cont doar de imigrația netă. Trebuie să ținem cont de faptul că integrarea înseamnă locuințe, servicii de sănătate, educație, deci este important ca aceste regiuni, mai ales frontaliere, să obțină mai multe fonduri. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni cuvântul, atunci votăm. cine e pentru 43? Împotriva? Vot electronic. Bine. Le vote est clos et l'amendement est adopté închis votul și se adoptă. 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 45 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 46 devine caduc. 47 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 48 pentru împotrivă, respins, 49 pentru, împotrivă, se adoptă, 50 al raportorului nou documentul 50 inițial pentru, împotrivă, se adoptă, 51 pentru, împotrivă, se respinge 52 pentru împotrivă se adoptă și în fine amendamentul 54 pentru împotrivă se adoptă. Votăm avizul uh, în totalitatea sa. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Felicitări! tuturor celor care au participat la uh, pregătirea sa. Și acum, pe ordinea de zi, avem avizul în legătură cu Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune și rog pe raportorul Michel Risberman să vină alături de noi pentru a ne prezenta acest aviz. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Vă dau cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep cu mulțumiri. Mulțumesc tuturor celor care au, și-au dus contribuția la acest aviz. Am lucrat foarte bine cu staful de la Comitetul Regiunilor. Mulțumesc lui uh, Gustavo Lopez și colegului său. Mulțumesc tuturor colegilor de la grupurile politice. Mulțumesc uh, propriului meu expert. Uh, e o doamnă care astăzi nu e aici, dar a muncit din greu la acest proiect de aviz și sper că acest lucru să se vadă în calitatea textului pe care îl aveți în față. De asemenea, am lucrat foarte bine cu diferitele părți interesate, am luat legătura cu ele și cu membrii Parlamentului European. Am avut discuții ample și cu raportorii și coraportorii de la diferitele comisii din Parlamentul European. Parlamentul European este foarte avansat cu discuțiile sale pe acest uh, subiect și putem constata că există numitor comun în ceea ce privește orientarea noastră, ceea ce facem noi aici la Comitetul Regiunilor și uh, ceea ce crede și consideră Parlamentul European. Deci este foarte bine că avem un soi de relație de parteneriat și că am, um, avem aceleași valori și aceleași subiecte importante. A fost uh, doamna comisar Crețu alături de noi, uh, am vorbit deja, nu o să zăbovesc foarte mult asupra conținutului, oricum ziua de astăzi este lungă pentru noi toți. Constatăm că propunerea Comisiei face un mare pas înainte în ceea ce privește modernizarea politicii de coeziune și simplificarea implementării. Este un lucru foarte bun. Vedem că politica de coeziune este în continuare o politică pentru toți accesibilă, ceea ce este foarte important, că ce afectează viața cetățenilor în modul cel mai direct. Politica de coeziune, cu cele două fonduri despre care discutăm astăzi, reprezintă o mișcare la firul ierbii. Asta prin comparație și prin contrast cu programe precum Orizont 2020 sau, uh, în curând, programul Invest EU. Este foarte important, deci, căci avem în vedere micile întreprinderi, IMM-urile și putem să ajungem la acestea prin ceea ce discutăm astăzi aici. Au fost multe amendamente la Coter și astăzi. Am încercat să țin cont de tot ceea ce s-a vehiculat și prin amendamentele raportorului. Au fost însă și amendamente contradictorii care au fost depuse, a fost destul de greu, întrebarea a fost mereu care este calea cea mai bună, după cum a spus o dată comisarul Oettinger când uh, se fac presiuni din uh, ambele părți, uh, înseamnă că trebuie să fii pe drumul cel bun. A spus-o despre CFM, poate că este valabil și pentru acest proiect de aviz. Doresc să clarific câteva aspecte. Cea mai importantă discuție pe marginea amendamentelor se referă la rolul regiunilor și concentrarea tematică. În proiectul meu de aviz am făcut propunerea ca această concentrație tematică să fie mai pregnantă în propunerea comisiei și să vină din partea regiunilor. Asta a generat o discuție și vreau să vă spun că dacă noi, cei de la regiuni, nu preluăm acest subiect, atunci cine să o facă în numele nostru? Deci concentrarea tematică trebuie să vină de la nivelul regiunilor și este foarte important. A mai fost și o discuție despre procentaje. Adică, cât din buget să se cheltuie pe anumite teme, cu propunerea pe care o avem, cred că avem cel mai bun compromis între diferitele păreri care au apărut. Mai sunt amendamentele, amendamente și cu privire la rolul regiunilor vulnerabile și regiunilor ultraperiferice. E vorba de numărul excepțiilor care trebuie sau, din potrivă, nu trebuie să se facă. Și este de înțeles, într-un fel, căci în textul uh, propus de Comisia Europeană nu apar foarte multe elemente specifice pentru aceste regiuni. Nu se prea știe ce vrea Comisia Europeană, ce intenție are. Comisia spune că este un avantaj, pentru că ceea ce se numește, ceea ce apare în termeni ampli în text, uh, oferă cumva și o marjă mai mare de flexibilitate, în așa fel încât să poți aborda lucrurile într-un mod personalizat. Este foarte important uh, să fie această abordare, în loc să avem o listă lungă cu tot felul de derogări și exceptări. Este uh, deci foarte bine și aș vrea să vă rog să nu faceți din acest text unul inutil alambicat, să lăsăm lucrurile așa cum sunt, căci sunt în beneficiul implementării. Și uh, dacă facem altfel, dacă procedăm altfel, avizul își va pierde din forță. Mulțumesc, cam atât din partea mea. Dorește să ia cuvântul cineva în cadrul dezbaterii generale? Vă rog. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Finanțarea este importantă pentru regiuni și, dincolo de asta, sunt diferite oportunități de ocupare care sunt, de care este o nevoie disperată. Membrii comisiei au venit cu diferite exemple despre cum FEADR a ajutat orașele și regiunile. Este deci foarte important să publicăm aceste exemple și să sensibilizăm publicul cu privire la ele. Fondurile structurale ar trebui să ajungă în continuare în regiuni. Noi trebuie să transmitem un mesaj puternic instituțiilor europene și statelor membre. Avem și Alianța pentru Coeziune și prin asta Comitetul Regiunilor a arătat cum uh, poți prezenta cel mai frumos povestea fondurilor structurale. Ar trebui mai multe exemple ca acesta. Mulțumesc și apreciez acest raport. Mulțumesc, nu mai cerut nimeni cuvântul. Atunci trecem la votarea amendamentelor. Amendamentul 1, cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 4 al raportorului și astfel ar deveni caduce 4 și 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, raportorului ar deveni astfel caduce amendamentele 6 până la 8 inițiale pentru împotriva se adoptă. Amendamentul 9, raportorului, uh, în locul amendamentului 9, 12, cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 13 al raportorului în locul amendamentelor 13 și 14 pentru împotrivă se adoptă amendamentul 15 al raportorului în locul amendamentelor 15 până la 17 pentru împotrivă se adoptă amendamentul 18 pentru împotrivă se respinge Amendamentul 19 al raportorului, în locul amendamentului 19 inițial, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, se respinge. 21, pentru, împotrivă, se respinge. 22, pentru, împotrivă, se respinge. 23, pentru, împotrivă, se respinge, 24 pentru, împotrivă, se respinge. Și trecem la votul final. Cine este pentru acest aviz? Împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. Felicitări! Le prochain avis. Următorul aviz se referă la propunerea de regulament privind dispozițiile specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, cunoscut sub numele Interreg. Și o rog pe raportoarea noastră, Maria Antoinette Maupertuis, să ni se alăture la pupitru și îi dau cuvântul imediat ce va fi alături de noi.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 Mulțumesc, domnule președinte. Cooperarea teritorială europeană, cunoscută sub denumirea generală Interreg, este unul dintre dispozitivele politice cele mai vizibile pentru cetățeni. Permite acțiuni și schimburi de experiență între colectivități teritoriale și locale, pe un continent care, așa cum ne-a reamintit domnul președinte, este continentul cu cele mai multe frontiere interne. Este o cooperare importantă pentru a promova cooperarea economică, socială și teritorială între regiuni și pentru a colabora cu statele învecinate UE, deci dincolo de frontierele externe. Europenii țin foarte mult la această politică, așa cum am constatat în ultimele trei luni și în multele reuniuni pe care le-am avut pe teren. Astăzi vorbim, deci, nu doar despre tehnici de reglementare, ci și despre dezvoltare economică, socială, culturală, precum și despre viziunea unei Europe unite care să dezvolte în cadrul său spațiu de proiecte cooperative care permit și cooperarea cu vecinii noștri. Ne bucurăm de asemenea că propunerea Comisiei vizează un efort major de simplificare și de sinergie, în special cu statele terțe. Există acolo un articol specific pentru micile proiecte, care a fost deja propus de către comitetul nostru, mici proiecte care sunt totuși esențiale pentru participarea celui mai mare număr de europeni la această cooperare. Ne bucurăm de asemenea că sunt recunoscute nevoile specifice ale regiunilor ultraperiferice printr-un nou, uh, printr-o nouă dimensiune 3, uh, pentru că aceasta a fost doar o oarecare întârziere istorică. S-au promis de asemenea investiții interregionale în domeniul inovației, acele IMI, care permit amplificarea acțiunilor regiunilor cu o strategie de specializare inteligentă, așa cum tocmai am auzit uh, în intervenția colegului Marcula. În Coter, am constatat că există anumite părți din text care trebuie să fie îmbunătățite. Dacă vrem cu adevărat ca această cooperare să fie benefică pentru toate regiunile, să fie ușor de implementat și să se bazeze pe o logică multinivel și pe principiul subsidiarității. Astfel vom reuși, așa cum ne-a amintit doamna comisar Crețu, vom putea deci avea o Europa mai apropiată de cetățeni propunerile far pe care le-am formulat în coter și care se regăsesc aici astăzi au fost elaborate împreună cu uh, deputatul Rimon din Parlamentul European și au fost adoptate în Comisia Regii luna trecută, dar sigur sunt și aliniate la raportul Marine Schneider care tocmai a fost uh, adoptat. Prin urmare, ideea este că bugetul pentru cooperarea teritorială europeană să treacă de la 2,5 la 3% din bugetul global pentru politica de coeziune și asta va permite continuarea finanțării politicii de cooperare tradițională și în special Interreg Europe care nu reprezintă decât 0,1% din politica de coeziune. Apoi, trebuie ca taxa de cofinanțare să treacă de la 70 la 85%. Mulți actori ne-au interpelat în acest sens. Cerem de asemenea un buget suplimentar de 0,3% din finanțarea totală a politicii de coeziune, în acord cu deputatul Arimond, dar și uh, cu raportorii Marini și Schneider pentru a finanța un nou instrument de investiții în domeniul Uh, inovării, un instrument care să se bucure de un fond de un miliard de euro pentru inovare și care are o importanță esențială. Trebuie să se regăsească într-un capitol separat, asta și propunem noi în regulamentul CTE, având în vedere plus valoarea sa mare, specificitatea sa în ceea ce privește gestionarea și diferențele între acesta și cooperarea tradițională Uh, teritorială în Europa. Prin urmare, am propus un amendament de compromis la care au participat toate grupurile politice, l-au ratificat, vă va fi prezentat imediat. Acest nou dispozitiv trebuie să fie deschis tuturor regiunilor UE, inclusiv teritoriilor cel mai puțin dezvoltate sau care se confruntă cu probleme geografice și structurale. În ceea ce privește cooperarea maritimă, Considerăm că aceasta trebuie să rămână în cadrul dimensiunii uh, cooperării transfrontaliere. Am spus asta de mai multe ori. O frontieră, fie că e terestră sau maritimă, fie că se face printr-un pod sau tunel, rămâne uh, o zonă de frontieră și sunt zone care au de altfel și frontiere maritime și terestre. Și în contextul Brexitului am cerut ca această cooperare multinivel cu Regatul Unit al Marii Britanii să fie păstrată în cadrul unei asociații care să poată fi um, similară cu asociația cu Norvegia. Dar sigur, asta depinde și de intențiile prietenilor britanici. Prin urmare, am acceptat toate amendamentele care merg către această propunere, votate în COTER și validate uh, de partidele politice și am creat și noi puncte de compromis pe care trebuie să ne exprimăm, sigur. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor grupurilor care au contribuit la îmbogățirea acestei propuneri, serviciilor COTER pentru sprijinul prețios, uh, expertului meu neobosit și mai ales în contextul actual de euroscepticism, tuturor colectivităților, tuturor actorilor locali implicați pe teren în cele patru colțuri ale Europei care demonstrează în fiecare zi că să construiești un viitor comun durabil e posibil prin cooperare. Mulțumesc! Dorește cineva să intervină cu întrebări? Domnul McCarthy? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru eforturile pe acest aviz și pentru angajamentul său față de Interreg. Acesta este un proiect tangibil pentru orașele și regiunile implicate. Orașul meu eh, s-a bucurat de succes în ultimii doi ani și se bucură de asemenea de uh, implicarea în această colaborare cu orașe și regiuni. Și pagina de internet interreg.eu este un instrument nemaipomenit pentru orice primar, parlamentar sau membru al societății civile care ar trebui să-l acceseze. Există și de soluții pentru cele mai complexe probleme cu care se confruntă orașele și regiunile. Prin urmare, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru un document atât de important. Mulțumesc! Domnul Michael Amezag are acum cuvântul. Mulțumesc! În primul rând vreau să o felicit și eu pe doamna raportor pentru acest raport. 95% din text este un text cu care sunt de acord, dar sigur că există și puncte de divergență pe componenta 5, un subiect concret pe care noi îl considerăm esențial pentru dezvoltarea unei cooperări interregionale, mai ales având în vedere experiența anterioară Uh, în multe regiuni care lucrează pe diverse platforme tematice. Vreau să semnalez nu știu dacă intervenția dumneavoastră ați spus că au fost niște soluții de compromis de ultimă oră. Vreau să spun că dacă votăm în bloc amendamentele 10R și 18R, nu luăm în considerare un element de noutate și anume, acum două zile, cum ne-a spus doamna raportor, în Parlamentul European s-a aprobat în Comisia de Specialitate uh, acordul de compromis cu privire la propunerea de cooperare teritorială. În acest compromis din Parlamentul European, Parlamentul dorește să crească bugetul alocat programului Interreg până la 11.150.000 până la 11 miliarde 150 de milioane, adică cu 10% față de ceea ce se cere în proiectul actual. Deci este un paradox. Comitetul regiunilor cere mai puțin bani decât Parlamentul pentru un proiect cheie, cum este acest proiect Interreg, deci, încă o dată, vă rog să regândim uh, cum vom vota împreună amendamentele 10R și 18R. E o idee pe care eu nu o sprijin și sper că uh, ceea ce ne-a spus doamna raportor, aceste nouă, noi schimbări pot să poate fie schimbate. Trebuie să ne aliniem cer puțin uh, la ceea ce cerut Parlamentul European. Prin urmare, vreau să votăm împotriva amendamentelor 10R și 18R pe care nu le sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Janet Baliu are acum cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Este un subiect important, un raport important. Au avut loc multe discuții cu privire la componenta 5 investiții interregionale pentru inovații și ar fi o greșeală gravă dacă uh, amendamentul raportorului 18R ar fi acceptat pentru că vom pierde în acest caz un instrument important pentru promovarea cooperării lanțului valoric interregional în toate regiunile europene. S-au discutat foarte mult. Este pentru toate regiunile europene? Da, este și vom pierde acest sprijin Uh, și asta este un lucru foarte important pentru că avem nevoie de asta în Europa. Pe 3 decembrie, uh, Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului a votat pentru a păstra acest buget alocat în propunere, deci de ce să votăm noi împotrivă? Deci vă rog să votați împotriva 10R și 18R și pentru amendamentul 18. Mulțumesc! Luc Van den Brand are acum cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu îi susțin pe cei doi colegi în argumentele lor. Da, și eu sunt oarecum, eh, am sentimente amestecate și să nu uităm că regiunile belgiene uh, au aderat la strategia Weinberg și e vorba de o cooperare internațională aici. Și după cum s-a mai spus, trebuie să vedem în ce măsură nu e vorba doar de reguli administrative. E vorba și de regiunile care trebuie să acționeze în plan funcțional și în mod inovator. Sunt exemple foarte bune. Mă gândesc la Louvain, Eindhoven și Aachen și cum cooperează aceste regiuni și Uh, cred că ne înșelăm dacă nu mai păstrăm componenta 5 în uh, avizul nostru. Raportorul altfel a scris un raport foarte bun, sunt de acord și cred că adăugarea componentei 5 este importantă și nu este în contradicție cu ceea ce s-a spus anterior. Dacă nu, va fi foarte greu și vom lăsa la o parte multe posibilități. Ar trebui ca raportoarea să vadă un pic uh, dacă nu poate să preia asta în aviz. Mulțumesc! Je ne vois pas d'autres demandes. Nu văd să mai vrea nimeni să ia cuvântul, prin urmare dăm încă o dată microfonul doamnei raportor. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă reamintesc că există uh, niște mize în ceea ce privește cooperarea teritorială europeană, care sunt foarte importante. Cooperarea maritimă, salvgardarea dimensiunii 3 Interreg Europa, care vizează un număr mare de regiuni, dacă nu chiar toate regiunile din Europa, și uh, dimensiunea 5, care este una foarte importantă, componenta 5, necesită, a necesitat o discuție foarte importantă în Coter și după Coter am hotărât, de altfel la cererea reprezentanților regiunilor implicați în rețeaua Vanguard, am hotărât să elaborăm un compromis. Compromis care a fost creat pe următoarea bază. Pe de o parte, un capitol specific pentru inițiativa în domeniul uh, investițiilor interregionale și această componentă 5. În structura globală a arhitecturii teritoriale europene, noi cerem, prin intermediul acestui amendament de compromis, să existe un capitol specific bine țintit, pentru că nu vorbim de o cooperare tradițională, ci, așa cum ați spus, și dumneavoastră, este vorba de o inițiativă în favoarea inovației, care nu folosește deloc aceleași mecanisme ca cooperarea tradițională Interreg uh, Europe sau cooperarea transfrontalieră. De altfel, acesta permite să se consfințească, să spunem <laughs> între ghilimele, cum s-a întâmplat în Parlament și cum s-a făcut și în cadrul uh, raportului Schneider Maritimo, nu, Schneider Marini, se corectează doamna raportor, un miliard de euro, adică 970 de milioane de euro mai concret, pentru această inițiativă. Deci e foarte important să spunem că această componentă 5 nu are niciun risc, din potrivă beneficiază de un capitol specific finanțare specifică și de altfel Consiliul vineri după amiază a hotărât că această inițiativă trebuie să fie finanțată pe baza fondurilor FEDER, FEDER Mainstream. Un ultim aspect referitor la prima observație pe care am auzit-o din partea lui Michel, pentru că aparținem aceluiași grup, la final ajungem cam la aceeași sumă nu suntem sub cererea Parlamentului European. Din august lucrăm cu deputatul Arimon și i-am prezentat toate propunerile mele și chiar a preluat unele dintre ele. Prin urmare, în total, noi propunem 10 miliarde pentru cooperare tradițională cu rup, inclusiv rupurile, pentru că există un risc, pentru că există o scădere a finanțării, plus 970 de milioane de euro exclusiv pentru acest capitol specific, această com- componentă 5 în acest capitol specific. Și un ultim aspect, Parlamentul European s-a alăturat ideii noastre, pentru că luni după amează a spus, în regii, sigur, că trebuie să se integreze toate regiunile, inclusiv cele mai puțin dezvoltate în acest dispozitiv. Inovațiile nu pot fi vizate doar un număr restrâns, o, o mână de regiuni din Europa. Este organizațională, are importanță socială și trebuie să permită tuturor regiunilor să convergă spre uh, Uh, mijloace de creștere a venitului per capita importante. Iată deci ce vreau pentru a susține acest amendament 25. Apoi 10R și 18R rezultă după amendamentul depus de, amendamentele depuse de Michel. Mulțumesc! Trecem acum la amendamente. Propun votul blocat pentru amendam- în bloc pentru amendamentele de la 1 la 4. Cine este pentru? Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, R, înlocuiește 5-ul inițial. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, R, face 6 și 7 caduce. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Vot în bloc pe 8 și 9. Pentru împotrivă se adoptă. Propun un vot comun pe 10R și 18R și înțelegeți că există consecințe importante pentru că 10, 11, 12, 13, 14, 17, 45, 46, 18, 19 și 20 ar deveni caduce. Cine este pentru? Contra? Se adoptă. Bun, trecem la 15R. 15-16 devin caduce, deci cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Douăzeci unu pentru, împotrivă, se respinge 22, care face 23 caduc. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge 23 pentru. Împotrivă. Respins. 25. Avem un compromis oral aici. Amendamentul, dacă se adoptă, 26, 27 și 28 devin caduce și cer uh, raportoarei să explice amendamentul oral. Da, am fost uh, notificată în ultimul val de amendamente de către regiunile ultraperiferice care n-au putut participa la COTER și care au cerut să se precizeze că ele sunt acoperite juridic de acest amendament. Au cerut ca uh, termenul ultraperiferic să fie menționat expres în text. Și cum era un amendament de compromis cu toate grupurile, ne-am consultat cu toate grupurile care și-au dat acordul pentru acest amendament, care e unul de ordin pur semantic, aș zice eu. Deci cine este pentru acest uh, amendament cu acest compromis oral, împotrivă, se adoptă. 29, care face 30-31 caduce, cine pentru? împotrivă, se respinge. 30 pentru, împotrivă, verificăm cu vot electronic. Le vot est... S-a închis votul și amendamentul se adoptă. Amendamentul 32, pentru că 31 este caduc din votul anterior. 32, cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 33, care face 34 caduc, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 34. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 35. Care face 36, 37 și 51 caduce. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se adoptă. 39, care face 40 caduc, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se respinge. 42 pentru, împotrivă, se respinge. 43 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, respins. Patruzeci și șapte pentru Împotriva se respinge. 48 și 49 sunt identice. Pentru împotriva se adoptă. 50, cine e pentru? Împotriva se adoptă. Votăm acum 51. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 52 pentru? Împotrivă? Vot electronic. Le vot est clôturé. S-a închis votul și amendamentul se respinge. Vot în bloc pe 53 și 54. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votul final acum. Cine este pentru aviz? Împotrivă? Abțineri? Avizul se votează cu o mare majoritate. Felicitări doamnei raportor și colaboratorilor săi. Trecem acum la următorul punct, punctul 9, care este practic fratele mai mic al punctului 8, dacă e să spunem lucrurilor pe nume, e regulamentul privind mecanismul transfrontalier. Raportor este colegul nostru Buche Arenț, căruia îi și dau cuvântul de data ce li se va alătura. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Domnule raportor, aveți cuvântul. Meneer de voorzitter. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând doresc să mă adresez experților mei, secretariatului Comisiei COTER, Uh, grupului PES pentru tot sprijinul acordat uh, pe parcursul lucrărilor. Vreau să mulțumesc pentru cooperarea constructivă cu raportorul uh, din Parlamentul European pe acest document important. Eu sunt la frontiera dintre țările de jos și Germania și înțeleg foarte bine care este forța motrice, potențialul, șansa din regiunile transfrontaliere. De-a lungul anilor, cu ajutorul finanțării Interreg și cu construcția din regulamentul GECT, am reușit uh, să creăm o construcție importantă unii cu alții și să abordăm proiecte comune. Dar, în unele cazuri, frontiera rămâne un obstacol în, cază, în, în calea efectorilor proiecte comune în plan juridic și administrativ. Pentru asta e nevoie de soluții aplicate, soluții personalizate în funcție de regiune și de proiect. E vorba de 30% din locuitorii din Uniunea Europeană care trăiesc în regiuni frontaliere, care lucrează acolo, care își fac cumpărăturile în regiuni transfrontaliere, studiază în alte țară și se confruntă cu proceduri de dublate și complicate. Prin urmare, avem o propunere concretă acum uh, pentru a rezolva toate aceste probleme și pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative și, dincolo de orice, să nu uităm că este un mecanism voluntar. Prin urmare, o regiune poate să facă o cerere pentru a găsi uh, soluții în cadrul unui proiect specific și pentru a, adapta, a se adapta la legislația din statul învecinat. A fost uh, președinția luxemburgheză din 2015 și mulțumim pentru inițiativa asumată la vremea respectivă pentru regiunile transfrontaliere. S-a ajuns la, ca rezultat la un regulament care oferă o procedură clară în așa fel încât să rezolve cele mai importante probleme și să se găsească o soluție. Este o completare frumoasă la inițiativele care există până acum și la instrumentele de până acum. Prin urmare, e vorba de instrumente care pot să meargă mână în mână, unele pe lângă celelalte și sunt exemple numeroase în acest uh, domeniu, cum ar fi Uniunea Benelux și uh, Uh, cooperarea nordică. De asemenea, Coter a discutat cu părțile interesate, cu Comisia, cu Parlamentul European. Împreună au reușit să contribuie la acest uh, aviz echilibrat. Și vreau să menționez câteva, câteva puncte importante. E nevoie de o comunicare clară de strategie, în așa fel încât să eliminăm neclaritățile avem nevoie de exemple bune, trebuie să oferim încurajări în așa fel încât să se ajungă la o implementare rapidă și eficientă și e nevoie de o bună evaluare a mecanismelor în așa fel încât să putem judeca dacă regulamentul funcționează în practică cu adevărat. Așa vom putea să acționăm împreună și într-o manieră foarte eficientă. Cu acest aviz transmitem un uh, mesaj ferm Consiliului de Miniștri căci sunt câteva state membre, printre care chiar statul meu, um, încă au dubii cu privire la propunerea Comisiei, iar Comisia Regii din Parlament susține această propunere, dar chiar și acolo cu anumite semne de întrebare. Pentru a ajuta regiunile și planul local, avem nevoie de acest mecanism pentru zonele de frontieră. E nevoie de sprijinul acestui uh, comitet al regiunilor. Prin urmare, în concluzie, mă adresez uh, colegilor mei la nivel transpartinic și vreau să le mulțumesc pentru cooperarea aceasta foarte constructivă. Discuțiile au fost mereu constructive, amendamentele pe care am primit au fost uh, bune și cu siguranță împreună vom uh, reuși să găsim acceptanță la Comitetul Regiunilor pentru uh, acest aviz și, în general, pentru propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să ia cuvântul în dezbaterea generală? Nimeni? Atunci Trecem la votarea amendamentelor. Amendamentul 1 în bloc cu amendamentele 3, 9 și 10 și dacă se adoptă devin caduce amendamentele 2 și 13. Cine este pentru acest amendament? Cine e împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4 împreună cu amendamentul 6 și 12. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Vot final al avizului. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului în speranța că apelul transmis în acest aviz guvernelor va fi ascultat și eu în sprijin personal cunosc foarte bine uh, de unde vine acest instrument și urez mult succes. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Nu sunt sigur că lucrurile vor merge așa de repede ca la punctul 9. E vorba de avizul privind revorba polit- reforma politicii agricole comune. Îl invit alături de noi pe colegul nostru raportor, Guillaume Cos.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 Ce serait très bien si le rapporteur nous rejoignait. Ar fi foarte bine ca raportorul să ni se alăture, pentru că pierdem timpul. Oui, est-ce que je peux demander au rapporteur de nous rejoindre? Rog pe raportor să ni se alăture, pentru că e foarte neplăcut să așteptăm atât de mult. Aveți cuvântul. Și acum începe timpul. Allez, on laisse tomber le temps. Euh, mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze. Eu, a, a fost o mică problemă de comunicare. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la elaborarea acestui raport important, ca multe alte rapoarte pe care le discutăm aici. Acest raport se referă la politica numărul 1 de la nivel comunitar și anume politica agricolă. Unii mi-au spus că s-au depus multe amendamente. 304 într-adevăr, dar știți că în Parlamentul European s-au depus 7000 de amendamente pe aceeași temă. Cred că acest lucru arată voința comit comitetului nostru să se exprime, pentru că este un subiect atât de important, dar este și rezultatul a tot ceea ce am făcut noi alături de echipa de la Comitetul Regiunilor și expertul meu. Prioritatea numărul 1 a Comitetului Regiunului, Regiunilor este dezvoltarea unei agriculturi familiale durabile în teritorii și în toate regiunile. Pentru a reduce diferențele de dezvoltare între zonele rurale și urbane și pentru a răspunde obiectivului de coeziune teritorială, obiective care sunt scrise negru pe alb în tratatul de Lisabona. În uh, avizul uh, de perspectivă care s-a referit la perspectivele PAC-ului de anul trecut, Comitetul Regiunilor a cerut o politică agricolă justă, durabilă și solidară, și care să rămână comună. Amendamentele pe care vi le-am propus merg tocmai în această direcție. Amendamentele la propunerea Comisiei. Deci, dorim o politică agricolă comună mai justă. Dorim ca primele să fie atribuite mai just. Vă amintesc că 3% dintre agricultori primesc 50% dintre ajutoare și 20% primesc 80%. Deci, trebuie să se repartizeze mai bine primele agricole. Și în raport vorbim despre convergența externă și internă, despre o replafonare a primelor de plăți distributive consolidate, adică plăți mai mari pentru primele hectare și Uh, instrumente de distribuție mai eficiente. Mai vorbim despre un bonus pentru anumite state membre, dar și un bonus pentru um, fermele mici care creează locuri de muncă în teritorii. Dorim o politică agricolă comună mai durabilă, pentru care să răspundă provocărilor de mediu și climatice. Știți că raportul ONU a arătat că trebuie să mergem foarte repede spre o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și agricultura trebuie să joace rolul aici. Deci vă cer să sprijiniți mai ales rotația anuală a culturilor integrate condiționalității, dispozitivele ecologice care să recompenseze practicile agricole care merg dincolo de regulile condiționalității, o creștere semnificativă a culturilor bio, o reducere progresivă a îngrijămintelor de sinteză și a pesticidelor, favorizarea biodiversității și um, renunțarea la creșterea animalelor um, în cușcă. Dorim o agricultură justă și stabilă. Așa cum am spus în avizul de anul trecut, e mai bună reglementarea piețelor decât asigurările veniturilor care cost sunt mult mai scumpe. Vă cer să sprijiniți propunerile de reglementare voluntară în caz de criză și tranziția fermelor spre modele mai diversificate și mai rezistente. Trebuie de asemenea să fim în favoarea teritoriilor rurale printr-o dezvoltare rurală cu um, niveluri de cofinanțare care nu trebuie să scadă E nevoie de o tranziție spre moduri de uh, producție durabilă și rezistente și al doilea pilon pentru modernizarea investițiilor trebuie să meargă în această direcție. Și trebuie să se producă uh, produse de calitate, trebuie să, favori- să fie favorizate și sprijinite producțiile bio și de munte. Ele oferă o adevărată valoare adăugată uh, în teritorii pentru crearea locurilor de muncă și pentru sănătatea publică sprijinul pentru venituri nu, au, nu mai își găsesc locul în instrumentele de dezvoltare rurală. În fine, insist ca noua politică agricolă să rămână comună. Planurile strategice naționale ale statelor membre nu trebuie să se uh, transforme într-o cursă pentru reducerea standardelor sociale sau de mediu. Am adăugat la propunerea Comisiei obiective comune cifrate pentru a ghida planurile strategice la nivel comunitar pentru a răspunde provocărilor. Dacă aceste propuneri pot să pară uneori exigente, sunt însă indispensabile pentru uh, a apăra bugetul pacului, așa cum dorim cu toții, și pentru a ne respecta angajamentele luate în favoarea unei politici agricole comune juste, durabile și solidare. De aceea, dragi colegi, vă cer să sprijiniți amendamentele la textul comisiei pe care vi le propun. Mulțumesc! Mulțumesc și trecem acum la dezbaterea generală. Are cuvântul colegul Vincenzo Bianco. Mulțumesc, domnule președinte. Știu foarte bine pentru că am participat la viața Comitetului Regiunilor deja de când există, practic, că politica agricolă comună este un domeniu în care Comitetul Regiunilor, dar și Parlamentul European și alte organisme um, au dezbateri foarte complicate și există divergențe majore. Dezbaterea de azi va fi și mai complicată din cauza faptului că acest aviz nu a putut fi examinat în comisii. Ar fi fost util să se întâmple acest lucru, având în vedere că avem foarte multe amendamente, ca să, acest aviz să fie discutat mai întâi în comisie. Dar acum suntem într-un moment decisiv și delegația italiană, numele cărei iau cuvântul, deci nu iau cuvântul doar în numele meu personal sau doar din partea Partidului Socialist European, delegația italiană a hotărât azi ca votul final al ca poziția sa la votul final să depindă de poziția Comitetului Regiunilor în legătură cu amendamentele depuse. Avizul raportorului este foarte pozitiv din anumite puncte de vedere, dar din alte puncte de vedere nu sprijinim avizul său. Nu ține cont de exigențele transformării lumii agricole în mod adecvat. De aceea declară numele delegației italiene că votul nostru final va depinde de modul în care vor fi votate amendamentele. Propun colegilor să fie foarte atenți la fiecare amendament, pentru că anumite amendamente raportorului par să aibă obiectivul de a, vot, de a evita amendamente ale unor membri ai comitetului. Deci fiți foarte atenți pentru că votul este foarte important. Merci beaucoup. La parole est notre... Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul colegul, colega Martinez Aregui. Mulțumesc, domnule președinte. Numărul de amendamente arată cât de important este acest subiect pentru regiuni și acum uh, provocarea noastră este să avem un pac, un uh, o pac modernă, mai justă, mai care să garanteze afecteze competitivitatea sectorului cu măsuri potrivite pentru infrastructuri agricole, pentru modernizarea exploatărilor, pentru a lupta împotriva depopulării, fiindcă um, asta este o problemă foarte mare pentru noi și înțelegem că nu se pot tăia fondurile și uh, dacă se întâmplă aceasta să fie redus și dacă se delegă o parte importantă a planurile a planurilor strategice către statele membre, trebuie să ne avem grijă să nu se renaționalizeze pacul. Și tinerii reprezintă o altă provocare și dacă vrem o reîntinerire a sectorului agrar european, trebuie să punem la punct mecanisme pentru a evita că persoanele care nu mai sunt uh, active uh, prim, să prime, pentru a evita ca aceste persoane primesc în continuare um, asistență financiară. Trebuie spus că asistența financiară care este asociată unor uh, sectoare foarte importante, cum este pentru noi cel vitivinicol. Acolo este important să se asigure controlul potențialului productiv și să se respecte specificitatea regiunilor când vorbim despre controlul potențialului vitivinicol. Și uh, Iată, în ceea ce privește lupta împotriva depopulării, această reducere cu 15%, ei bine, noi dorim ca Europa să se implice cu resurse și pentru fondul FDR în procesul de repopulare a spațiului agricol. Mulțumesc. Jacques Blanc are cuvântul. Je veux remercier le rapporteur Doresc să mulțumesc foarte mult uh, autorului raportului. Este un dosar esențial pentru viitorul modelului european de amenajare teritoriului prin păstrarea exploatărilor agricole pe întreg teritoriul. Vorbim aici de micile exploatări agricole și vorbim de în special de zonele cu constrângeri geografice, cum ar fi cele de munte. Acest raport uh, ține cont de avizul votat de Comitetul Regiunilor pe teme esențiale, cum ar fi măsurile de reducere a efectelor volatilității prețurilor și avem noi, Comitetul Regiunilor, propuneri, am formulat propuneri care au fost luate în calcul în deciziile omnibus ale Uniunii Europene vizând politica agricolă. De altfel, Există aici și o aliniere la măsurile de combatere a practicilor neloiale în lanțul alimentar. Era vorba de o încercare menită a întări capacitatea producătorilor agricoli et euh, comme des interlocuteurs qui pourraient mieux de recunoașterea lor ca interlocutori capabili să-și susțină punctul de vedere în relația cu rețelele de distribuție. Astăzi, acest dosar atât de important nu mai este unul izolat, ci vine să se înscrie într-un demers permanent, demersul Comitetului Reginilor, care a permis ca lucrurile să meargă înainte. Sunt convins că, indiferent de dificultățile întâlnite, pentru că vorbim de diferite tipuri de agricultură, de diferite tipuri de terenuri. Oricum însă este esențial ca noi, aleși locali și regionali, să venim hotărât și să apărăm prima politică comună europeană. O politică agricolă care vine să integreze acest proiect global de amenajare a teritoriului și care nu se limitează la vorbitorul este oprit de prezidiu. Mulțumim. Are cuvântul domnul Ghino Milana. De tutti vogliamo una agricoltura. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții ne dorim o agricultură echitabilă, socială și funcțională. Dar ce cale trebuie urmată pentru a ajunge acolo? Sunt autorul mai multor amendamente, între care și amendamentul numărul 15, pentru că um, poziția mea este diferită de cea a raportorului și calea pe care vreau eu să o urmez este de asemenea alta decât cea a raportorului. Raportorul se depărtează foarte mult de obiectivele unei politici agricole comune. Mă de pildă la pesticide, <clears throat> am putea să spunem că utilizarea lor este uh, contrară principiului unei alimentații sănătoase. În ce privește uh, bateriile pentru găini, uh, pentru păsări, consider că acestea trebuie să fie eliminate deci trebuie să creăm un context uh, social prin care să ajungem la obiectivele politice agricole comune. Altfel, fermierii vor fi aceia care vor plăti întotdeauna nota de plată, dar nu ei singuri trebuie să superte această povară. Politica trebuie să fie una coma, uh, comună, dar pentru a avea o abordare comună, comunitară, nu trebuie să uh, transferăm uh, doar pe umerii unora uh, regulile uh, care se impun și în plus avem nevoie de o flexibilitate pentru că țările noastre sunt diferite și statele membre trebuie să aibă o marjă de flexibilitate privind punerea în aplicare a PAC. Raportul în forma sa actuală are foarte multe dispoziții neflexibile. Tocmai de aceea au fost uh, depuse multe amendamente. Vrem să conturăm un viitor pe o perioadă îndelungată. Nu vrem doar să formulăm ceva pentru durata campaniei. Mulțumesc! Arnold Hatch. Mulțumesc, domnule președinte. Primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor, domnul Cross, pentru uh, pentru activitatea depusă. E un proces de revizuire important uh, al uh, pacului, dar grupul meu nu este de acord cu o serie de lucruri. De pildă. Și acest lucru nu coincide cu poziția asumată de grup uh, în trecut. Se impun, se încurajează impunerea mai multor regulamente asupra sectorului agricol și se descura- și se descurajează digitalizarea economiei, etc. Mai sunt și amendamente pentru plafonarea sprijinului maxim pentru uh, tineri la 70.000 de euro, ceea ce se opune spiritului uh, raportului pentru fermierii tineri pe care l-am elaborat acum 2 ani, prin care încercam să îi încurajăm pe tineri să intre în acest domeniu pentru a putea hrăni uh, Europa, lumea întreagă. Și unele dintre... Și în ceea ce privește egalizarea plăților directe, pentru noi acest lucru este inacceptabil. Și în ceea ce privește delegația Marii Britanii și uh, țărilor de jos, aceste uh, ținte sunt mult prea ambițioase pentru fermele biologice, pesticide și așa mai departe. Noi vom avea un vot liber în această situație pentru delegația noastră pentru că sunt lucruri care pur și simplu nu putem, nu putem fi de acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Lata Rafaele Catane are cuvântul. Președinte, <clears throat> anche eu prezentat... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am prezentat multe amendamente și am subscris la multe altele. Sunt multe aspecte în acest raport care nu mă conving și sunt convins că e nevoie de modificări substanțiale. Noi suntem Comitetul Regiunilor. Noi reprezentăm regiunile și teritoriile Europei în relația cu celelalte instituții europene. Oare ce ține mai profund de teritorialitate, de zone rurale, decât agricultura? Noi avem produse tradiționale, nu există măsuri care se potrivească tuturor. Nu putem aplica un singur standard european abstract. Sunt chestiuni care țin de, de identitatea noastră regională și cred că trebuie să ne apărăm propriile teritorii. Asta este rolul nostru aici. Eu sunt ministru regional pentru mediu și cunosc foarte bine cât de importanța acestor chestiuni. Însă, în opinia mea, corelația dintre mediu și agricultură trebuie să fie analizată cu un maximum de luciditate. Nu ajunge să venim cu concepte abstracte, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, mai ales atunci când e vorba de agricultură, pentru că altfel vii cu măsuri complet contraproductive. Așa că îi mulțumesc domnului Cross, raportorului, pentru ce a făcut, însă multe elemente de aici sunt absolut utopice. Mă tem că trebuie să spun asta, mai ales în ceea ce privește corelația cu mediul înconjurător. Nu pare să existe aici un contact direct cu realitatea și de aceea multe elemente ale acestui aviz trebuie să fie modificate pentru a putea fi acceptate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Venson. Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Este important să ne referim și la eh, climă, la biodiversitate, la tratamentele aplicate animalelor în zootehnie. Eh, cu, cred că am trimit un semnal greșit în, dacă ne-am reduce nivelul de ambiție. Evident că eh, fermierii depind de biodiversitate și depind și de modificările climatice. Eu cred că amendamentele depuse nu sunt împotriva lor, ci în favoarea lor. Dacă există o activitate care este influențată direct de uh, modificările climatice, atunci uh, este tocmai sectorul agriculturii. Deci trebuie să avem grijă ce semnale transmitem lumii întregi. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je ne vais plus d'autres. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc. Um, sunt uh, elemente interesante privind economia circulară și um, agricultura durabilă, dar ca liberal și cunoscător al sectorului, cred că sectorul agricol de-a lungul multor ani a fost supus uh, multor presiuni și a venit acum vremea să eliminăm această presiune. Eu am înaintat două amendamente în acest sens pentru a retrage, pentru a elimina această presiune și aș dori să îmi uh, uh spun uh, avizul și în fața celorlalte grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul raportorului. Je sais pas Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu prea bine ce să spun acum. Mărturisesc că am fost oarecum șocat de anumite luări de poziții. Când aud că sunt uh, lucruri rele în raport, aud că este rigid, că n-am ținut cont de interesele agriculturii, e absolut suprarealist să, să se spună așa ceva. Vorbim de fonduri suplimentare pentru micii producători. Credeți că ei nu o să aprecieze acest lucru când propunem un plus de finanțare? când venim cu măsuri de mediu semnificative. Asta vi se pare rup de realitate? După schimbările de climă din, din ziua de astăzi, ne putem da seama foarte bine că lucrurile nu se întâmplă peste 15-20 de ani, ci se întâmplă chiar acum. Sunt șocat, sunt șocat, pentru că în calitatea mea de, respons, de reprezentant a unei comunități regionale, uh, văd și eu lucrurile exact în acești termeni care ar, te-ar permite să, să, să mergem înainte, ținând cont de ce se întâmplă la nivel european general. Dacă vrem o politică agricolă comună la nivelul întregii Europe, e bine, atunci trebuie să avem reguli comune aplicabile peste tot în Europa. Când mi se spune că există o anumită sumă care poate fi alocată pentru biodiversitate, pentru mediu sau pentru redistribuție, pe ce ne bazăm? Pe politica agricolă comună. 80% din asistența financiară merge la 20% din beneficiar. Asta nu vă șochează. Asupra acestor elemente vreau să vă atrag atenția. Noi am vrut un raport echilibrat, cu amendamente echilibrate am vrut să fie ceva care să răspundă la provocările de mediu, care să răspundă la provocările sociale, care în plus să vină cu o adevărată dimensiune europeană. Dacă nu conferim o dimensiune europeană reală politicii agricole comune, politica agricolă comună o să moară. Și în 2027 nu o să avem politică agricolă comună, o să avem uh, măsuri de investiții pe aici, pe loc, uh, câte o picătură aici, că spun, bine, trebuie să combatem schimbările de climă, dar în 10 ani, în 2027, temperaturile medii vor fi cu un grad sau două mai mari decât sunt acum. Miza e reală. E o miză socială, o miză societală și ascultați ce vă spun uh, cetățenii. Aceștia doresc o agricultură de proximitate, vor alimente de calitate și pe aceste lucruri noi nu, nu puneam accentul. Acum, da, o să permitem agricultorilor să trăiască din agricultură și să trăiască bine din agricultură. Nu o să vină să credeți câți fermieri se sinucid, cum fiecare zi ce trece. Sunt apoi bolile legate de utilizarea anumitor produse. Îmi pare foarte rău că m-am ambalat puțin, însă miza e mare și am fost tratat ca dogmatic, eh, dar trebuie să ieșim puțin din această dogmă. Trebuie să păstrăm, pe de altă parte, anumite elemente existente și să fim gata să facem mai multe pentru agricultori, pentru dezvoltare rurală și pentru dezvoltarea întregii planete. Cu aceasta încheiem dezbaterea generală. Trecem acum eh, la examinarea celor 304 amendamente. Amendamente de la 1 la 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamente, uh, amendul 5 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 7 al raportorului, 7A bis devine caduc. Cine pentru? Împotriva? Adoptat. Amendamentul, amendamentul 11 pentru împotriva adoptat. Amendamentul 15 cine pentru împotrivă, adoptat. Amendamentul 19, prin care devin caduce uh, celelalte până la 21, cine pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul, amendamentele 22 și 23 identice pentru, împotrivă, adoptate. Amendamentul 24. Amendamentul 25 se corectează vorbitor cine pentru, împotriva, adoptat. Trecem la amendamentul 28, cine pentru, Potriva. adoptat. Amendamentul 29 pentru. Ba nu, fusese deja adoptat. Cine pentru amenamentul 29? Împotrivă? Verificăm prin vot electronic. Am închis votul și amendamentul se adoptă. Și atunci trecem la amendamentul 31, pentru că 30 de este caduc și el. Deci, ba nu, 32 și 33, identice. Cine pentru? Împotrivă. Verificare prin vot electronic. închis votul și se respinge, iată. Trecem la 34 a raportorului, care face să uh, devină caduce 34 până 36. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 37. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 38 pentru? Împotriva. Adoptat. 39 pentru. Împotriva. Adoptat. 40 pentru. Împotriva. Adoptat. 41 pentru. Împotriva. Verificăm prin vot electronic. închis votul și amendamentul se adoptă. Amendamentul 42, cine pentru? Împotriva. Adoptat. 43 pentru. Împotriva. Adoptat. Care era oricum identic cu 44, deci trecem la 45 raportorului, prin care devin caduce 46, 47, cine pentru, împotrivă, adoptat. Și acum amendamentele 48, 49 și 50 identice, cine e pentru, împotrivă, adoptat, adoptate. 51, 52, 53, tot identice, cine e pentru, împotrivă, Verificăm prin vot electronic. Se închide votul și amendamentul trece. Trecem acum la amendamentul Deci mi se spune că 54, 55 și 56 sunt identice. Da. Ar fi putut să-mi noteze aici pe hârtie. Mă rog. Cine pentru? Împotrivă? Adaptat. Trecem la 58. 58 uh, devine caduc, 59 așadar, cine pentru? Împotrivă. Adoptat. 60 pentru. Împotrivă. Adoptat. 61 pentru. Împotrivă. Adoptat. Mi se spune că s-a retras 62-ul. Deci, amenamentul 63, cine pentru? Împotrivă. Adoptat. Amenamentul 64 a raportorului. A Deci 64 cu 65 pentru, împotrivă, adoptat. Amenamentul 66 a raportorului, care face caduce celelalte până la 71, cine pentru, împotrivă, adoptate. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, adoptat. 73 a raportorului, care face să devină caduce 73 și 74, cine pentru, împotrivă, adoptate. 75, cine pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Am închis votul și amenamentul este adoptat. 76, prin care devine caduc 77, cine pentru? Împotrivă. Respins. 77, împotrivă. Adoptat. 78 pentru, împotrivă. Adoptat. 79 pentru, împotrivă. Adoptat. 80, prin care devin că aduce amendamentele până la 85. Cine pentru? Împotriva? Adoptate. Adoptat. 86 pentru. Împotriva? Respins. 87 acum. Pentru. Împotriva. Adoptat. A, ba nu. Mi se sugerează să verificăm electronic. închis votul și amendamentul a trecut. 88 acum pentru împotriva adoptat. 89 pentru împotriva verificăm prin vot electronic. Amendamentul se respinge. 90 acum. Cine pentru? Împotrivă. Vot electronic. Le vot est clôturé et l'amendement... Am închis votul, amendamentul a fost respins. Amendamentul 91, care e identic cu 92, cine pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 93, pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 94, identic cu 95 și 96, Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 97 acum. Cine e pentru? Care este identic cu 98. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 99 dacă se adoptă 102 cade, cine e pentru? Împotriva? Adoptat amendamentul 100. Păi nu. Deci 100 și 101 identice. A, și astea au uh, devenit caduce, deci 103. Cine pentru? Împotrivă. Adoptate. 104 a raportor, a raportorului, ca, prin care devin caduce 104 și 105, cine pentru, împotrivă, adoptate. 106, cine pentru, împotrivă, adoptat. 107, identic cu 108, cine pentru, împotrivă, adoptat. 109 prin care devine cadou caduc 110. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul eh, este adoptat. Trecem acum la 111. Cine pentru? Împotrivă. Adoptat. 112. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. 113 prin care eh, devin caduce 114-115 cine pentru? Împotrivă? Adoptat. 16 al raportorului, prin care devine caduc 116 inițial, Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. 117. O, a, a, Uh, a fost retras, 118 a raportorului, prin care uh, devin caduce 118 vechi și 119 pentru, împotrivă, adoptat. 120 a raportorului, prin care cad, uh, devin caduce 120-121 pentru, împotrivă, adoptate. 122, cine pentru? Împotrivă, adoptat. 123 pentru, împotrivă, adoptat. 124 pentru, împotrivă, adoptat. 125 al raportorului, prin care devin caduce 125 uh, vechi până la 127, cine pentru, împotrivă, adoptat. 128. Identic cu 129 și 130, cine pentru, împotriva, adoptate. 131 care este identic 132, cine pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Am închis votul. amenamentul a fost adoptat. 133 pentru. Împotrivă. Adoptat. 134 pentru. Împotrivă. Respins. 135. Identic cu 136. Cine pentru? Împotrivă. Adoptat. 137. Identic cu 138 pentru. Împotrivă. Adoptat. 139. Identic cu 140-141. Cine pentru? Împotrivă. Adoptat. 142 prin care devine caduc 100 142 vechi până la 144 inclusiv. Cine pentru? Împotriva. Verificăm prin vot electronic. închis votul. Amendamentul a fost respins. Trecem acum la 142 inițial, care e identic cu 143. Cine pentru? Împotrivă. Vot electronic și aici. închis și da, se adoptă. 144. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. 145. Identic cu 146 și prin care devin, devine caduc pe 147. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. 148 care îl anulează pe 150 și care este identic cu 148 și 149, cine e pentru? Împotrivă, vot electronic. Amenamentul se respinge. Trecem acum la 100, 150. Pentru, împotrivă, adoptat. 151. Cine pentru? Împotrivă. Respins. 151 Eh, ba nu, 152 se corectează vorbitorul. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 153, prin care se anulează 154 și 155. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Și atunci va trebui să votăm 154. Cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. Și 155, cine pentru? Ba nu, sunt identice. Sunt identice, deci considerăm votat. 156, cine pentru? Împotrivă. Adoptat. 157 pentru. Împotrivă. Adoptat. 158 pentru. Împotrivă. Adoptat. 159, prin care devine caduc 160. Cine pentru? Împotrivă. Adoptat. 161. Cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. 162 a fost retras. Deci trecem la 162, prin care uh, se anulează 163, 164, cine pentru, împotrivă, adoptat. 165 acum, pentru, împotrivă, respins. 166 pentru, împotrivă, respins. 167 pentru, împotrivă, respins. 168, prin care devin de caduc 169, cine pentru? Împotrivă, adoptat. 170, cine pentru? împotrivă, respins. 171 pentru, împotrivă, adoptat. 172 pentru, împotrivă, vot electronic. Votul a fost închis și amendamentul a fost respins. 173 cine e pentru? Împotrivă? Respins. 174 pentru? Împotrivă? Adoptat. 175 a fost retras. 176 al raportorului, prin care cad uh, amendamentul 176 până la 178. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Am ajuns la 179 pentru, împotrivă, se respinge. 180 pentru, împotrivă, se adoptă. 181 al raportorului, dacă se adoptă, de la 181 la 183 devin caduce și, amenda și raportorul dorește să ia cuvântul. Acest amendament se referă la obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră, despre care vă vorbeam mai devreme, și dorește permiterea de a intra în coerență a Uniunii Europene. Am dorit uh, în prima versiune un obiectiv de 50%, apoi am ținut cont de reacțiile venite din partea unor membri și am ajuns la un obiectiv de 30%, care, iată, rămâne în coerență, cum am spus, cu orientările Uniunii Europene și ale ONU. Mulțumesc, trecem la vot. 181 pentru, împotrivă, se adoptă. 184 identic 185 pentru împotrivă se adoptă. 186 care face ca 187 și 188 să devină caduce. Pentru acest amendament ia cuvântul raportorul. Mulțumesc. Aici este vorba despre suprafața de agricultură organică. Avem un obiectiv aici. La început era era vorba de o triplare a suprafeței agriculturii organice, dar, bineînțeles, am înțeles că e greu să ajungem la, această, la acest obiectiv, însă acum este vorba, și acum este vorba de o dublare a suprafeței. Așa cum v-am spus, aici răspundem așteptărilor consumatorilor. E o chestiune de sănătate publică și o valoare adăugată pentru agricultori. Toți cei care au trecut la agricultura organică, se simt mult mai bine acum, inclusiv financiar. Mulțumesc, trecem la vot. Cine e pentru? 186. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Parlez aussi. Si c'est bien. Le vote est clôturé et l'amendement est... Se închide votul, se adoptă. 189 al raportorului, ce s-ar face ca 189 și 190 devine aduce. Raportul are cuvântul, da, nu să mai cer cuvântul prea mult, este vorba despre același lucru. E vorba despre obiectivul de reducere a utilizării pesticidelor. La fel, în raport am pus 50%, poate că era prea ambițios într-o primă fază, deci am ajuns la 30% și, bineînțeles, este vorba de un obiectiv de legat de sănătate, este o cerință a societății și se poate face și altfel. Nu vorbim despre eliminare totală, ci despre o reducere cu 30%. Vă mulțumesc! pentru, împotrivă, se adoptă. Să 93 identic cu patru. pentru împotrivă se respinge. 195 al raportorului face ca 196 să fie caduc. Dar și aici avem un compromis oral, pentru care dau cuvântul domnului raportor. raportor. Vedeți textul pe ecran. Și acesta este rezultatul discuțiilor cu domnul Milana. E vorba de bunăstarea animalelor. Și aici s-a făcut o solicitare. E vorba despre vegetarian, a fi vegetarian 100%. Dar uh, pentru a conserva bunăstarea animalelor, ideea este să ne îndreptăm planificat și progresiv către reducerea creșterii uh, animalelor în cușcă în Uniunea Europeană. Am redus uh, obiectivul. Mie, cetățenii mi-au cerut chiar să punem capăt creșterii animalelor industriale în 2027. Deci aici avem un, o abordare mai progresivă. Mulțumesc pentru. Împotrivă. Se adoptă. 196, identic cu 197 și 198 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 199 pentru, împotrivă, se adoptă. 200, care face ca 200 până la 230 devine caduce. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 245 identice pentru împotrivă se adoptă. 206 raportorului face ca 206 până la 209 devine caduce. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 210 E caduc. Am uh, dat cu o pagină mai mult, 209 al raportorului. Face ca 209 și 210 să vină caduce. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 211 pentru împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Le vot est clôturé. Se închide votul, se adoptă. al raportorului care face ca de la 212 la 214 se vină ca aduce pentru împotrivă. Se adoptă. 215 identic cu 216. Cine e pentru? Împotriva se adoptă. 217 și 218 identice pentru. Împotrivă se adoptă. 219 identic cu 220 și 21 pentru. Împotrivă se adoptă. 222 identic cu 223 pentru Împotrivă. Se adoptă. 224 pentru. Împotrivă. Se respinge. 225 pentru. Împotrivă. Se respinge. 226 și 27 identice pentru. Împotrivă. Se adoptă. vă propun un vot în grup pentru 228 până la 236. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. treizeci pentru, împotrivă, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, votăm electronic. Le vot est clôturé. Se închide votul. Se respinge. 239 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 240 pentru. Împotrivă. Se respinge. 241. Face ca 242 să devină caduc. cine e pentru? Împotrivă. Votăm electronic. Le vot est clôturé et l'amendement... Se închide votul, se respinge. 242 pentru, împotrivă, se respinge. 243 pentru, împotrivă, se adoptă. 244 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic. Le vot est clôturé et l'amendement est adopté. Se adoptă. 245 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 246 pentru, împotrivă, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic. Le vot est clôturé. Et... Se închide votul, se respinge. 250, identic cu 251 și 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 253 identic cu 254 pentru, împotrivă, se adoptă. 255 pentru, împotrivă, se adoptă. 256 était identique, donc... Și 256 era identic, deci am terminat cu el, trecem la 258. Care e identic cu 259, 60 și 61. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 262 pentru, împotrivă, se adoptă. 263 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Le est clôturé et la... Se închide votul, se adoptă amendamentul. 264 pentru, împotriva, se adoptă. 265 al raportorului face ca 265 și 6 să devină caduce. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 267 pentru. Împotrivă. Se respinge. 268 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 269. E caduc. 270 pentru, împotrivă, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, se respinge. 272 pentru, împotrivă, votăm electronic. Le vot e... Se închide votul. Se respinge. 273 raportorului, care face ca 273 până la 277 se vine caduce, raportorul dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. E vorba de un amendament care se referă la asisten- asistența voluntară pentru reducerea poluării în caz de criză. Este mai bine să intervenim uh, voluntar, pe bază de voluntariat, în fața, înaintea crizei, decât să lăsăm piața să dicteze lucrurile. Această măsură s-a dovedit eficientă în cazul crizei laptelui, chiar dacă a fost aplicată cam târziu și dacă ne ocupăm numai de criză, și încercăm să aducem soluții în timpul crizei, asta e foarte costisitor și asta merge mână în mână cu raportul pe care l-am votat uh, în 2018 uh, în, um, în iunie și uh, raportul domnului Blanc. Mulțumesc. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Le vote est clôturé et l'amendement... Se închide votul, se respinge. ...273 inițial cu 274 pentru, împotrivă, se adoptă. 200 75 pentru, împotrivă, se adoptă. 276 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Le est clôturé et... Votul s-a închis, amendamentul se adoptă. 277. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 278 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 279 pentru împotrivă, electronic. Închidem votul, amendamentul se adoptă. 280 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? A, a, se adoptă. 281 retras. Aș propune un vot în bloc 281 până la 285. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 286 pentru, împotrivă, votăm electronic. Le vot est clôturé et l'am... Închidem votul. Amendamentul este respins. 287 qui est pour 287 pentru împotrivă se adoptă 288 pentru împotrivă se adoptă 289 pentru, împotriva, verificăm electronic. Le vot est clôturé. Închidem votul și amendamentul se respinge. 290 pentru, împotrivă, te adoptă. 91 a raportului care se substituie celui inițial pentru împotrivă se adoptă. 292 care caduc cele anterioare 92-93. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. patru pentru împotrivă respins 295 pentru împotrivă respins 296 a raportorului, care substituie 296 și 297 anterior. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. opt pentru împotriva se adoptă. 299 pentru, împotriva, vă verificăm electronic. Închidem votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 300 pentru, Împotrivă. verificăm electronic. La parole, c'est Închidem votul, se adoptă amendamentul 301 care substituie 300 inițial. Dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc pentru acest ultim amendament. Acesta vizează chestiunea asigurărilor, o chestiune extrem de delicată. Ideea e să spunem că în ceea ce privește piețele, e preferabil să există o reglementare a pieților decât să ne bazăm pe firme de asigurări, să mergem prin asigurări. Să vă dau un exemplu, e un sistem uh, care funcționează în Statele Unite. A, a costat 5 miliarde, dar doar 0,2 miliarde au mers la agricultori, tot restul a mers la firmele de asigurări. Deci, asigurările pentru accidente de climă, sanitare, e în regulă, dar pentru piețe e mai bine să fie reglementate piețele și asta se alinează și la rapoartele pe care le-am adoptat în trecut. Mulțumim, votăm. Cine este pentru amendamentul raportorului? Qui est contre? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 302. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 303 care se substituie 304. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 304 pentru. Împotriva. Se adoptă. Trecem la votul final. Cine este pentru acest aviz? Ba, mai avem solicitări de intervenție. Da, aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc. Nu am nevoie de două minute, câteva secunde. Delegația italiană, întrucât au fost acceptate o serie de amendamente și au trecut la vot în plen, însă sunt și alte chestiuni care nu au fost acceptate, de aceea delegația italiană se va abține de la votul final. Sunt și alte solicitări de intervenție? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de votul final, aș dori să vă rog să verificați votul la amendamentele 55, 56, 57. A fost un vot important. E vorba de egalizarea plăților la hectar. Cred că ar fi corect să votăm electronic aceste amendamente. Votul s-a încheiat, nu se revine asupra votului. Mai am o solicitare de intervenție din partea domnului Azopardi. Domnule președinte, din partea PPE-ului, o să vă spun că noi vom vota în favoarea acestui raport, ținând cont de amendamentele adoptate. Așa că votăm pentru. Mai sunt alte solicitări de intervenție. Nu trecem la votul final. Cine este pentru acest aviz? Cine este împotriva? Cine se abține? Avizul se adoptă cu o largă majoritate. Felicităm raportorul și echipa sa pentru munca depusă. Acum am să rog pe primul vicepreședinte să preia președinția ședinței.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 Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not late. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen, please. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Dacă doriți o pauză scurtă, puteți ieși, dar noi vom continua. Mai avem încă multe avize, sigur, nu atât de complicate și fără atâtea amendamente ca cel anterior. Urmează Fondul European de Ajustare la Globalizare. Raportor eh, Zimo Puig, eh, înlocuit în prezent de domnul Calabuig, avem prezentarea proiectului de aviz, avizului Pentru restul serii aș ruga pe raportori să nu se lungească foarte mult cu prezentările ca să putem trece prin toată ordinea de zi. Vă rog, stimați colegi, puțină liniște. Continuăm și îi dau cuvântul uh, raportorului ca să ne prezinte avizul domniei sale. Mulțumesc foarte mult, domnule. Lugar, excusa. Mulțumesc, în primul rând, uh, din păcate, președintele comunității valențiene nu a putut să fie altul de noi astăzi, cum ar fi dorit. Vreau să vă spun că acest fond, uh, de ceva vreme, de când au început uh, problemele de ajustare la globalizare, mai ales uh, în regiunile și industriile care erau uh, în prima linie a globalizării, încerca să răspundă acestei situații critice, mai ales pentru lucrătorii din aceste sectoare, regiuni și industrii din această situație. Îi protejeze de amenințări pe cei mai vulnerabili. <clears throat> Vreau să vă spun că noi venim dintr-o regiune care a fost una dintre regiunile care a utilizat și a aplicat cel mai mult acest fond. Ceea ce înseamnă că știm prea bine despre ce este vorba și putem să spunem și spunem întotdeauna că este vorba despre un instrument eficient și necesar. Deci ne opunem dispariției sale sau, a, ă, sau idei de a fi absorbit de alte fonduri. Apoi, Comisia Europeană progresează pe o cale bună, după părerea noastră, cu care suntem de acord se îndreaptă din ce în ce mai mult către prevenirea problemelor. Deci să evităm apariția lor, încearcă să anticipeze diverse situații ce pot apărea la nivelul regiunilor și sectoarelor. Mai mult, există, diversi, există o diversitate în ceea ce privește regiunile, realitățile și sectoarele economice. Iar noi am susținut întotdeauna uh, că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a răspunde acestor situații diverse. Atât la nivelul mecanismelor, instrumentelor, uh, cât și timpul și numărul de persoane afectate. Iar această flexibilitate este necesară și pentru că, bine, dacă inițial, iar eu am fost la Parlamentul European când a avut loc dezbaterea privind uh, FEG, deci existau uh, tranziții care se concentrau pe consecințele globalizării, pe deschiderea comerțului uh, internațional și acum uh, aceste tranziții se referă la schimbarea climatică, digitalizare, artigența, inteligența artificială, artificială. Deci multe elemente care uh, fac necesară existența unui, efic- unui um, instrument eficient și care trebuie să se adapteze noilor realități. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Trecem direct la amendamente. Amendamentul numărul 1 pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul numărul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotriva, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, majoritatea sunt pentru, se adoptă, 7, dacă se adoptă 8 caduc, votăm 7, cine este pentru, împotrivă, împotrivă se respinge, 8 pentru, împotrivă se adoptă, 9 pentru, împotrivă se adoptă, 10 pentru, împotrivă respins, 11 pentru, împotrivă se respinge pentru 12 pentru împotrivă majoritatea împotrivă se respins 13 pentru împotrivă respins 14 pentru împotrivă Majoritatea este împotrivă, respins. 15 pentru, împotrivă, respins. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, majoritatea împotrivă, respins. 18 pentru, împotrivă, majoritatea sunt pentru, se adoptă 19 pentru, împotrivă, respins, 20 pentru, împotrivă, se adoptă și votăm întregul aviz în forma modificată. Cine este pentru? împotrivă, un vot împotrivă, adoptat cu votul majorității. Vă mulțumesc și felicitări raportorului. Raportorul are cuvântul. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și să mulțumesc tuturor entităților și organizațiilor care au participat la procesul de consultare și, bineînțeles, experților care ne-au ajutat să întocmim acest raport. Mulțumesc! Thank you and take our... Mulțumim! Felicitări și raportorului original, domnul Puig. Trecem la următorul proiect de aviz. Doamna Ford, reprezentantă a Comitatului Cork, Vă rog să poftiți alături de noi. E vorba de programul pentru piața unică. Avem cam 20 de amendamente și aici. Okay, Madam Rapporteur, the floor is yours. Da, raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Programul pentru piața unică este una dintre marile realizări ale Europei. A adus beneficii enorme cetățenilor și societăților comerciale din Europa. A creat mii de locuri de muncă, asigurând o mai bună protecție a consumatorilor, întărind competitivitatea firmelor, în special a IMM-urilor, permițându-le oamenilor să lucreze și să studieze unde doresc și a asigurat uh, aplicarea unor standarde înalte și a principiilor echității în era digitală. Bazându-se de asemenea pe date statistice europene esențiale în toate domeniile de decizie politică practic este esențial pentru integrarea unei Europe de 500 de milioane de cetățeni și mai bine de 24 de milioane de societăți comerciale. Datorită pieței unice, bunurile, serviciile, capitalul pot să circule libere în Europa, ca și cum practic ar fi o singură țară. Nenumărate obstacole birocratice și juridice au fost eliminate pentru a asigura un flux mai dinamic. Concurența a dus prețurile în jos și a oferit o alegere mai complexă consumatorilor. Trebuie însă ca această piață să se adapteze la un mediu în continuă schimbare, caracterizat de o revoluție digitală și de efectele globalizărilor. În plus, avem și problemele ridicate de Brexit. Aceste schimbări și șocuri neprevăzute prezintă provocări semnificative pentru piața unică și, de asemenea, în materie de reglementare și aplicare a legislației. Un lucru e să faci reguli, al doilea lucru e să te asiguri că acestea sunt traduse în realitate. Eu m-am uh, axat pe sprijinirea IMM-urilor în contextul pieței unice. Subliniez importanța IMM-urilor în avizul meu și provocările cu care acestea se confruntă atunci când e vorba de acces la surse de finanțare, și în a uh, trage foloase de pe urma pieței unice. E vorba de activități complementare celor oferite de statele membre. Am cerut uh, clarificări suplimentare în legătură cu viitorul rol al ENE și am vrut să văd uh, cum vor reuși IMM-urile să câștige un acces mai larg pe piață. De asemenea, avizul meu subliniază importanța protecției consumatorilor, mai ales în sectorul serviciilor financiare falimentele din acest sector pot avea un impact semnificativ asupra cetățenilor. Organizațiile de protecție, pentru protecția cetățenilor trebuie să poată să funcționeze independent în numele cetățenilor și să fie sprijinite de legislația necesară în statele membre. Guvernanța pieței unice este esențială, iar autoritățile locale și regionale pot juca un rol important noi dorim să avem o integrare holistică pe piața unică care să țină cont de condițiile locale. Am analizat achizițiile publice, instrumentele de guvernare, protecția consumatorilor, IMM-urile și competitivitatea. Structurile locale și regionale sunt o cale eficientă de a avea acces la cetățean de a avea un ghișeu unic la nivel regional și local care să ofere consultanță cetățenilor aproape de locul în care aceștia locuiesc. Doresc să-i mulțumesc Steph Carr pentru participare și domnilor Resila Santone de la PPE și Sara Holden de la Birou Regional. 25 de ani, acum 25 de ani s-a creat programul pentru piața unică, de atunci multe bariere au căzut, și cetățenii s-au bucurat de noi oportunități și libertăți. Am făcut multe lucruri, dar trebuie să îmbunătățim și pe viitor funcționarea acestei piețe, pentru ca aceasta să lucreze în slujba cetățeanului, în slujba consumatorilor, în slujba societăților comerciale. Trebuie să lăsăm generațiilor viitoare o piață internă competitivă și liberă. Vă mulțumesc! Ok, thank you. Foarte bine, doamnă raportor. Intervenții din partea membrilor? Nu, atunci trecem la votarea amendamentelor. Începem cu raport, amendamentul raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni nu e împotrivă, se adoptă. Atunci 1 devine caduc, 2 R, tot raportoare. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă, 2 devine caduc, numărul 3, cine este pentru, împotrivă, majoritatea sunt pentru, se adoptă. Haideți să verificăm electronic la 3. Okay, we close the vote. Închidem votul. 31 da, 26 nu se adoptă. Trecem la nu la numărul 4, care devine caduc după adoptarea amendamentului 3. Vot în bloc 5, 6, 7 pentru, împotrivă, nimeni, se adoptă amendamentul raportorului 8R, cine este pentru, împotriva, se adoptă. 8 caduc, 9, cine este pentru, împotriva, majoritatea este pentru, se adoptă 10 pentru, împotriva, Majoritatea pentru se adoptă. Numărul 11 pentru. Împotrivă. Respins. 12 R pentru. Împotrivă. Majoritatea sunt pentru, se adoptă. 12 caduc. Aș propune vot în bloc pentru amendamentele 13, 14, 15 și 17 putem cine este pentru, împotrivă, nimeni. 13, 14, 15, 16 și 17, 18 pentru, împotrivă. Uh, the majority is in favor. That has been approved. Majoritatea sunt pentru, se adoptă. 19 pentru, împotrivă. Majoritatea este pentru, așa că se adoptă. 20 pentru, împotriva, se adoptă. Vot final pe întregul text în formă modificată. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări, doamnă raportor! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Bravo! Bine, trecem mai departe la următorul aviz Domnul vicepreședinte Abramovicius este invitat să ni se alăture pentru a prezida, pentru că eu să pot prelua rolul de raportor foarte bine. Ladies and gentlemen, move on. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Programul Europa Digitală 2021-2027. Îl invit pe domnul raportor Marcu Marcula pentru prezentare generală. Primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la proces. Domnul profesor Taine Tuken a fost expertul meu care cunoaște bine modul în care funcționează CEOR-ul, fiindcă am lucrat la cabinetul meu. Vreau să mulțumesc lui Alexei Popovaci, care mi-a oferit informații foarte utile. În luna iulie am avut prima reuniune cu Parlamentul European, cu raportorul de la Parlamentul European, deci am avut um, o, multe întâlniri cu experții chiar până la nivelul directorului general, la nivelul celor uh, de la comisie. Să subliniez câteva aspecte. După 10 ani de experimente, orașele inteligente și mai digitalizate intră acum într-o fază nouă. Chiar dacă nu sunt decât o parte a rolului pe care îl joacă digitalizarea, Pentru cetățeni și pentru oraș, aceste îmbunătățiri înseamnă foarte mult. Soluțiile digitale sunt uh, îmbunătățări uh, rentabile și foarte bune la instrumentarul orașelor și activităților din orașe. Un astfel de exemplu de activitate pe care am demarat-o pe baza acestei, acestui aviz, precum și aplicând directivele de politici, o reprezintă digita- summiturile de digitalizare ale orașelor, despre care a vorbit domnul Lambert deja uh, cu cuvinte frumoase în prezentarea sa de deschiderea plenului de astăzi. 41 de orașe și primarii lor cu asistenții au participat la summitul orașelor digitale care a fost organizat de către DigiGrow împreună cu COR și alte organizații. Many of the mayors... Conferința a avut loc uh, ieri, dar și-a continuat lucrările și azi. Și acum aș vrea să spun câteva cuvinte și în limba mea maternă, uh, finlandeză. Digitalizarea joacă un rol important în găsirea unor soluții pentru lupta împotriva modificărilor climatice. De asemenea, este importantă și pentru a atinge și a transpune practic în realitate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană trebuie să-și asume uh, responsabilitatea și rolul de lider în această privință și trebuie ca și sectorul public să participe la uh, acest uh, proces. Numai cu ambițiozitate uh, și cu perseverență putem uh, să ne atingem obiectivele. Avem nevoie de o abordare cuprinzătoare comunitară inclusiv în domeniul tehnologiei datelor și în ce privește accesul la know-how, la know-how tehnologic. Deci accesul uh, autorităților publice locale este uh, foarte important ca de altfel și cooperarea dintre regiuni pentru schimbul de bune practici. Cooperarea la nivel european este uh, așadar esențială dar nu, nu doar cantitatea, ci și calitatea și fiabilitatea datelor sunt importante. Dacă vrem ca dezvoltarea tehnologică eh, la nivel european să fie în beneficiul eh, nu doar al firmelor, ci și al eh, autorităților publice. Există foarte mulți tineri experți care în cadrul organizațiilor de tip uh, startup uh, uh, deja generează aceste seturi de date. Subliniem și rolul orașelor, regiunilor în acest context și solicităm ca aceste rețele de dezvoltare, centrele de dezvoltare digitală, să fie astfel dezvoltate încât să acopere practic întreaga suprafață, toate regiunile Uniunii Europene. Să existe în fiecare regiune europeană un astfel de centru de dezvoltare digitală. Iar pentru o dezvoltare durabilă, aceste centre cu siguranță că vor deveni cât de curând extrem de importante. Cu o abordare Uh, cuprinzătoare europeană am putea și noi participa la uh, dezvoltare și nu am rămâne în urmă. Raportul cuprinde multe soluții, inclusiv uh, unele detalii cu privire la modul de administrare al centrelor de inovare despre care vă vorbeam. Aici, diferite părți interesate pot forma împreună cu alți actori un consorțiu un consorțiu deschis uh, care uh, va uh, promova aceste noi tehnologii. Este de altfel prima dată că avem a face cu o propunere a Comisiei care cuprinde digitalizarea, cercetarea și inovarea ca un motor de dezvoltare al Europei. Parlamentul și Consiliul se află într-o perioadă de reflectare cu privire la mijloacele financiare care ar putea fi alocate pentru această activitate. Se pornește de la o sumă de 9,2 miliarde euro, uh, o sumă importantă dacă vrem să ameliorăm competitivitatea uh, Europei și vrem să responsabilizăm factorii decidenți în Europa. Acum cred că putem trece la dezbaterea eh, generală. Avem un singur amendament și cred că vom termina repede cu acest eh, vot. Eu am eh, operat încă o îmbunătățire redacțională la acest amendament. Bun, deschid dezbaterea. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu? Nu este cazul bun. Prea bine, trecem la amendament. Este un singur amendament uh, care a fost depus inițial de ECR. Raportorul a uh, depus un amendament la acest amendament. Deci raportăm mai întâi amendamentul raportorului numărul 1. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. Și atunci votăm uh, avizul astfel amendat. Vă rog, votați. Cine este împotrivă? Abțe abțineri? Felicitări! Se adoptă cu unanimitate de voturi. În acest moment mai avem două uh, uh, amendamente, uh, avizuri care sunt uh, uh amânate pentru mâine, uh, Mateo Luigi Bianchi și în alt uh, raport. Cu asta ajungem la sfârșitul deliberărilor noastre pentru ziua de azi. Uh, vă anunț că delegația Austriei ne invită în zona atrium a Comitetului Regiunilor pentru o recepție la sfârșit de mandat al președinției austriace. austriace. Mulțumesc! Da.